course. Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit tuturor. Începem întâlnirea de astăzi cu adoptarea ordinii de zi. Dați-mi voie, în primul rând, încă se vorbește în sală, Începem prin adoptarea ordinii de zi. Uh, dați-mi voie să clarific punctul 14 din ordinea de zi. Doamna Eva Julie este responsabilă nu pentru unul, ci pentru două avize legislative, uh, cel din ordinea de zi și următorul, uh, propunerea de directivă a Parlamentului European în legătură cu piețele instrumentelor financiare. Dacă aveți comentarii, dacă nu, atunci considerăm adoptată ordinea de zi. Uh, acum, recomandările și deciziile luate la reuniunea coordonatorilor din 24 mai 2012 vor fi adoptate la următoarea reuniune. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume schimbul de opinii în legătură cu coerența politicilor UE în favoarea dezvoltării. Vom asculta o prezentare din partea Comisiei Europene. Ideea este de a continua îmbunătățirea acestor proiecte după primirea avizelor din partea statelor membre vizate, statelor care sunt beneficiare de uh, ajutoare de dezvoltare și din partea societății civile contribuția comisiei noastre se va, va lua forma unui raport din proprie inițiativă, redactat de raportoarea noastră, doamna Birgit, Birgit Schnieber-Jastram, care ne va prezenta cele trei părți ale doc- documentului său de lucru. Eu vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi discutăm din nou despre una dintre abordările cele mai importante în uh, politica de dezvoltare, și anume coerența politicilor în favoarea dezvoltării. În ultimii doi ani am purtat foarte multe discuții, am uh, putut să acumulez foarte multe puncte de vedere pe care le voi uh, împărtăși și dumneavoastră prin uh, raportul meu. În primul rând, mi se pare că numele este destul de complicat. Poate și un pic prea tehnic. Din păcate, nu cred că mai putem schimba nimic la nume acum, dar trebuie întotdeauna să spunem foarte clar despre ce e vorba când vorbim de coerența politicilor în favoarea dezvoltării, CPD. Aici este vorba despre modul în care vrem ca politica noastră să fie una vizionară, să fie una uh, pregătită să facă față viitorului. Și avem un motiv foarte tehnic, spre deosebire de colaborarea pentru dezvoltare. Uh, poli- coerența politicii în favoarea dezvoltării va rămâne o provocare pe termen lung. Atât timp cât politicile noastre vor avea influență în afara Uniunii Europene asupra țărilor sărace, coerența în politică va fi foarte importantă. Este importantă din rațiuni politice, în primul rând, pentru că numai cu o coerență a politicii putem să creăm parteneriate veritabile cu statele ACP uh, la nivel de egal. Și vreau să subliniez încă o dată că noi, europenii suntem cei care avem nevoie de materiile prime ale Africii și de piețele emergente de acolo și nu invers. Și numai printr-o coerență a politicilor putem să schimbăm politica de dezvoltare și să o scoatem din rolul său de service, de reparații, să scăpăm de toate efectele negative Uh, pe care le au anumite măsuri ale noastre. Numai printr-o coerență a politicilor putem să ne asigurăm că guvernele și societățile țărilor ACP au șansa și responsabilitatea de a uh, obține succese pe cont propriu. Președinția daneză a recunoscut importanța acestui uh, domeniu și a dat o mare prioritate. Din păcate, nu toate statele membre văd lucrurile la fel, dar la uh, conferința ACP de la Hosens din uh, uh, weekendul de Rusalii am putut să discutăm despre aceste lucruri. Um, trebuie să spunem că, într-adevăr, s-a făcut mult în acest domeniu, însă eficientizarea politicilor este în continuare uh, destul de dificilă. E un subiect pe care nu îl vom considera niciodată terminat. Deci trebuie făcut mai mult coerența politicilor este o instituționalizare, o, o a criticii, o, un proces constant de revizuire, de verificare a politicii de dezvoltare. Um, datorită faptului că a trebuit să mă restrâng uh, la uh, Uh, dimensiunea uh, obligatorie a raportelor, nu pot să vorbesc despre toate subiectele care ar trebui să își găsească locul într-un domeniu atât de vast uh, și, și datorită calendarului cu celelalte comisii, poate că ar fi trebuit să discutăm mai mult și despre um, achizițiile publice, despre um, acordurile de parteneriat, de liber schimb, în orice caz, cred că deocamdată există un consens cu privire la punctele menționate în acest raport. Nu este foarte clar echilibrul între aspectele instituționale și aspectele tematice ale acestui domeniu. Chestiunile instituționale vor fi uh, dezbătute într-o ședință separată cu coordonatorii. În orice caz, în ultima vreme, ne-a devenit foarte clar că problema principală este voința politică. Cum putem să generăm voință politică pentru coerența politicilor de dezvoltare? Pentru că trebuie să gândim pe termen lung și să vedem dacă nu cumva ar trebui, poate, să punem sub semnul coerenței politicilor de dezvoltare întreaga noastră politică externă, pentru că numai astfel um, acest element de coerență va putea fi luat în considerare în întreg procesul decizional, în toate etapele. Dar este o chestiune atât de complexă um, încât uh, nu va putea fi decât menționată în acest raport. E nevoie de foarte multă muncă pe viitor. În orice caz, mi se pare salutar faptul că se recunoaște deficiența uh, delegațiilor care lucrează cu Serviciul de Acțiune Externă, care trebuie să aibă un mult mai mare rol în acest domeniu. Um, sper că voi reuși să colaborez cu dumneavoastră și să ne um, să elaborăm împreună un raport bun. Mă bucur în vederea acestei colaborări. Lastra. Are cuvântul doamna Cortes Lastra. Domnul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, îmi cer scuze față de raport, în numele lui Patrice Tirorian, care nu este prezent uh, ca raportor din umbră. Vreau să vă transmit câteva cuvinte din partea raportorului nostru din umbră. Felicită, o felicită pe raportoare. Cu toate acestea, obiectivul din Tratatul de la Lisabona este unul foarte ambițios și există obstacole foarte mari. De aceea sperăm că al patrulea raport bianual 2013-2015 ne va da o idee în legătură cu progresul înregistrat și cu costul um, politicilor noastre. Au fost ilustrate destul de bine provocările cu care ne provocăm, cu care ne confruntăm la nivel instituțional și la nivel politic. Grupul nostru are mai multe comentarii. În primul rând, suntem dez- dezamăgiți pentru că până acum doar două comisii parlamentare au depus rapoarte asupra raportului anual al, bianual al Comisiei. Trebuie să acordăm o importanță mai mare a acestui subiect. Este vorba de domenii extrem de importante în ceea ce privește partea instituțională și implicarea Serviciului European de Acțiune Externă. Într-adevăr, trebuie să acționăm mai mult și să mergem mai departe, însă știm că există rapoarte uh, din statele ACP care conțin capitole în legătură cu alte uh, politici comunitare care ar putea să ne idei suplimentare. De asemenea, dacă vorbim despre acordul de la Cotonou, trebuie să ne asigurăm că în viitor, la revizuiri, se va înregistra o coerență uh, corespunzătoare. De- delegațiile Uniunii Europene au un rol important în această dezbatere în documentele de strategie pentru a putea da exemple unde politicile sunt coerente și au impact pozitiv. Cu toate că salutăm, uh, președinta întrerupe, puteți să vorbiți puțin mai rar, vă rog. Uh, bineînțeles, spune vorbitorul, trebuie să subliniem că salutăm agenda pentru schimbare, însă acest lucru nu poate să înlocuiască alte scheme pentru politici din viitor. Așadar, trebuie să fie respectat acordul de la Cotonou. În ceea ce privește politicile noastre centrale, trebuie să spunem următorul lucru. Grupul nostru va încerca să se asigure că aplicarea acestei diferențieri nu va avea doar o dimensiune economică. De exemplu, regulile în ceea ce privește regulile de dezvoltare care implică 11 state sud au fost excluse din structură, deci nu vor, uh, se vor regăsi în același capitol. Cu toate că uh, aceste state și-au adus o mare contribuție la politicile de dezvoltare. Noi trebuie să ne asigurăm că nu ne uităm doar la PIB ca indicator al fragilității unor state în curs de dezvoltare, pentru că economiile lor sunt dependente de anumite mărfuri uh, prime și, și materii prime și de uh, schimbările climatice. De aceea trebuie să introducem o legătură cu, cu politicile comerciale ale Uniunii Europene, uh, odată cu o revizuire a sistemului de preferințe generalizate. Această politică ar putea să însemne că statele cu eh, venit mediu ar putea să își piardă din statutul de cooperare care le dă acces pe piață. În ceea ce privește și mai există și politica de energie a Uniunii Europene. După cum știm, eh, biocarburanții sunt foarte importanți, însă dacă nu va avea loc o monitorizare, se vor epuiza resurse, resursele naturale și acest lucru va duce și la o reducere a numărului de plante tropicale și resurse naturale conexe. După cum a spus uh, raportoarea, Comisia ne-a dat câteva informații importante în legătură cu schimbarea utilizării terenurilor în ceea ce privește producția de biocarburanți. Cartea albastră europeană pentru libertate de circulație nu trebuie să ducă la o uh, retragere a muncii de lucru calificate din țările respective. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul colegului nostru, îi, mulțumesc, îi urez bun venit pentru că i-a luat uh, locul doamnei Keller. Îi dau cuvântul domnului acum, uh, domnului Keith Taylor. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. După cum ați spus, într-adevăr, uh, am o voi înlocui pe colega mea Uh, în acest uh, comitet după cât îmi va sta în putință. Am schimbat locurile, ea mi-a luat uh, locul în Comisia de Comerț Internațional și eu am venit aici. Aș spune că acest dosar, care este foarte important, încerc, încep să îl examinez și mi se pare că este o oportunitate foarte bună, este că nu doar vorbim cu același glas și cântăm același cântec, ci cântăm chiar aceeași strofă. Îmi dau seama că acest raport este doar un document de lucru în momentul, în momentul actual, însă, personal, mi-aș dori să se menționeze mai mult ceea ce se în, întâmplă dacă recomandările raportului nu sunt puse în aplicare. Dacă coerența politicilor va fi subminată în continuare de către alte politici contradictorii ale Uniunii Europene. Avem nevoie de politici coerente pentru dezvoltare. De asemenea, ne-am dorit să vedem câteva recomandări în legătură cu felul în care noi, Parlamentul, am putea îmbunătăți coerența lucrărilor între diverse comi comisii. Tocmai v-am spus că vin de la Comisia Comerț Internațional, unde câteva dintre uh, deciziile recente, uh, după cum a spus colegul nostru, uh, antevorbitorul meu, regulamentul GSP pentru acces pe piață, toate aceste decizii uh, contravin intereselor economiilor fragile care sunt excluse de, din sistemul european. Așadar, cred că experiența mea din Comisia PD Comerț mm, m-a făcut să ajung la concluzia că trebuie să lucrăm foarte mult pentru a avea o voință politică dacă vrem ca o comisie uh, ca și cum ar fi INTA, să țină cont de ce decidem aici. Uh, aș dori să uh, menționez și sugestiile centrale ale raportului doamnei Keller, uh, și anume de a introduce un mecanism de plângeri care să poate să ducă la rapoarte care să detalieze interferențele între politicile europene. Așadar, în final, um, vom conlucra cu doamna raportor și cu raportorii din umbră pe acest dosar și cu comisia dumneavoastră, după cum au spus și antevorbitorii mei, această coerență a politicilor de dezvoltare este esențială pentru funcționarea corectă a politicilor noastre și voi susține acest, uh, acest deziderat. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Löving. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, Keith, pentru că ai luat rolul Franciscai. Uh, mă voi exprima și eu pe documentul de lucru al raportoarei. Am discutat acest document și în Comisia Pescuit și, um, după cum am observat, doamna Schniebel menționează că cele trei politici cele mai mari care au un impact sunt cea de, de asupra dezvoltării, sunt politica mm, comercială, agricolă și de pescuit. Mai multe pagini din raportul său se, uh, sunt dedicate reformei politicii de pescuit. De aceea știm că există o serie de neajunsuri în ceea ce privește eficiența externă a politi- eficiența, eficiența politicilor externe în ultimii șase-șapte ani una dintre componentele care ar trebui să fie mai centralizată cu politica de dezvoltare um, ar fi uh, acordurile sectoriale de susținere pentru pescuit. Aici nu există o capacitate de absorpție corespunzătoare. Uniunea Europeană a, de, a decis cât de mult, care este cota de pescuit și atribuie o anumită sumă de bani care să însoțească un acord de pescuit pentru susținere sectorială. Este, de fapt, un ajutor pentru a susține înființarea unei politici naționale de pescuit în țările respective. Însă știm că acum că o mare parte din aceste fonduri nu au fost folosite corespunzător, nu a existat o capacitate de absorpție suficientă. Așadar, este foarte important ca politica de dezvoltare comunitară să fie mult mai coordonată cu politica de pescuit, pentru că vrem ca politica de pescuit să fie durabilă și coerentă. Aceasta ar fi observația mea pe lângă ceea ce a spus domnul Taylor, raportor din umbră oficial pe acest raport. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnului Gărenț. Euh, <clears throat> Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că suntem singura comisie parlamentară care vorbește despre coerența politicilor. Nu vreau să am o atitudine negativă în legătură, în legătură cu politica europeană de dezvoltare, pentru că dacă ne gândim la ceea ce fac alți actori, cred că am înregistrat și rezultate bune în Uniunea Europeană. A doua remarcă, totul se schimbă, lumea se schimbă și noi trebuie să ne adaptăm. Trebuie să decidem dacă ne adaptăm coerent cu, cu principiile noastre, cu necesitățile existente în comunitatea internațională și cred că noi încercăm să uh, ne adaptăm. În al treilea rând, baza acțiunilor noastre ține de consensul european de dezvoltare. Dacă vrem să împingem, să impulsionăm coerența politicilor, ar trebui ca to- toți actorii instituționali din Uniunea Europeană să uh, susțină principiile definite de Consensul European al Dezvoltării. Moment în care cole, colega noastră va avea uh, ocazia de a o invita pe doamna Ashton să semneze documentul de consens european pentru de- dezvoltare din 2005. Pentru că ar fi un uh, semnal foarte bun dat în interior și în exterior pentru a sublinia că, în, că toți actorii susțin principiile acceptate și convenite de către toți actorii în 2005, uh, cum ar fi arhitectura decizională din Uniunea Europeană. Uh, aceasta s-a schimbat și ar trebui să actualizăm și consensul pentru dezvoltare pentru a introduce Uh, lucrurile care nu existau în momentul respectiv. Încă un lucru în legătură cu felul în care lucrăm, metoda de lucru. Aici trebuie să fim puțin mai selectivi. Dacă în fiecare an rediscutăm fiecare politică, se poate face acest lucru, însă ar trebui totuși să aprofundăm o serie de alte subiecte. Să ne gândim în primul rând la impactul politicii agricole comune. Există o serie de uh, uh, elemente, uh, dacă ne gândim la tot ceea ce s-a întâmplat pozitiv și negativ, din, anii, din anul 2000 încoace, lucrurile s-au schimbat în bine, în sensul că a existat o mai bună coordonare cu politica de dezvoltare și, între, și atunci când vorbim de politica agricolă comună. Sumele rezervate restituirii și exportului aceste sume au fost uh, atât de mult scăzute încât aproape că au dispărut. Întotdeauna însă spunem același lucru, rămânem la nivel general, însă trebuie să avem la dispoziție instrumente pentru a măsura dacă s-a înregistrat un progres sau nu. La același lucru și în legătură cu politica comercială. Dacă vrem să uh, Uh, măsurăm efectul, trebuie să îl măsurăm cu instrumente clare. Atunci când vorbim despre accesul pacienților din statele în dezvoltare la medicamente retrovirale și așa mai departe, am primit un răspuns uh, foarte clar cu cifre uh, care ne arată că lucrurile se, s-au îmbunătățit. Noi trebuie să verificăm dacă lucrurile sunt, dacă aceste rapoarte sunt adevărate sau nu. Însă, dacă avem uh, semne de întrebare, să încercăm să le eliminăm doar în momentul în care primim date uh, și cifre. Aceste cifre sunt uh, foarte uh, necesare pentru a sublinia și a uh, evidenția acțiunile noastre comparativ cu acțiunile altor actori pentru a vedea care sunt uh, acțiunile noastre. Noi nu, eu nu cred că noi suntem instituția care uh, a înregistrat cele mai proaste rezultate. Într-adevăr, trebuie să facem studii de impact, însă dacă suntem ambițioși și să fim cel mai mare și cel mai bun actor în domeniul dezvoltării, trebuie să putem și uh, măsura în ce măsură suntem mai buni decât alții. Și asta trebuie să se facă de la uh, elemente cuantificabile, de la cifre uh, care să se apropie cât mai mult de realitate pentru a putea să uh, facem o declarație în ceea ce privește coerența. Cred că nu trebuie să fim prea utilitariști în uh, abordarea noastră. Întotdeauna trebuie să ne gândim că trebuie să găsim un avantaj pentru noi în acțiunile pentru dezvoltare. Eh, știu că trebuie să recurgem la asemenea argumente, însă eu consider că eh, ceea ce contează în, în politica de dezvoltare este caracterul dezinteresat, ceea ce facem noi pentru statele în dezvoltare, pentru a le da puțină demnitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul la uh, comisie. Doamna Lubiasu e în spate. Mulțumesc, doamna președinte. O să răspund în engleză cu permisiunea dumneavoastră. Salut cu mult interes raportul prezentat spre discuție. Mă bucur că multe dintre Aspectele pe care încercăm să le subliniem în raportul pentru 2011 au fost subliniate și de Parlament ca fiind cele mai importante. <clears throat> Împărtășesc cu dumneavoastră frustrarea de a nu fi putut să avem mai multe măsurători în legătură cu prioritățile în ultimii trei ani, în legătură cu unele elemente. Cifrele nu erau disponibile când am scris raportul. Vom încerca cu siguranță să îmbunătățim măsurile sau măsurătorile și comparațiile pentru raportul din 2013. vrem să subliniez doar faptul că toate exercițiile de măsurare, cât timp nu avem o metodologie comună, sunt relativ dificile pentru că trebuie să raportăm atât pentru instituțiile europene cât și pentru statele membre și dacă nu avem aceeași metodologie, cifrele raportate nu vor fi comparabile și nu vor avea întotdeauna o coerență de plină. Asta va fi o provocare. În legătură cu multe dintre celelalte puncte, am un mandat de a reafirma principiile coerenței politice pentru dezvoltare care au fost uh, elaborate în consens. Consensul nu e învechit uh, de noul document uh, pentru schimbare și vreau să contracarez orice altă interpretare în acest sens. Agenda pentru schimbare completează consensul. Și de ce n-am dat o parte mai mare în agenda pentru dezvoltare, coerențe politice pentru dezvoltare, pentru că doream să nu insistăm pe principiile care erau deja afirmate în consens. Acestea au principalele elemente la reacției mele. Mulțumesc. Merci beaucoup, euh, Madame Maria. Mulțumesc. Doamna Maria Salvă acum este, nu? Alors. Atunci, doamna Șnibar Iastram pentru concluzie. Ja, herzlichen Dank. Ich Mulțumesc. Vreau să vă spun că accept cu mare plăcere ideile, criticile. E vorba de un document de lucru Uh, cel pe care discutăm astăzi uh, și, sigur, sunt alte elemente care ar trebui incluse în raport. De exemplu, vorbesc în text despre punctele focale, punctele de lucru din cadrul delegațiilor. Am ales formularea aceasta mm, pentru a respecta dimensiunea. În orice caz, în raport voi spune foarte clar ce trebuie să facă delegațiile și, sigur, pentru a putea face aceste lucruri e nevoie de mai multe fonduri și de o mai mare capacitate pentru acestea. De asemenea, domeniul securității nu le-am putut trata uh, la amploarea necesară. Sigur că trebuie să menționăm toate problemele um, referitoare la traficul de persoane, la um, exporturile de arme, fragilitatea, într-adevăr, e un criteriu important. Um, de asemenea, dialogul la nivelul țărilor pe care menționează Consiliul este salutar, dar cred că și aici e nevoie de o formulare mai concretă. Și vreau să închei cu un ultim punct. Cred că ar trebui să vorbim și despre o dotare suficientă a ă, acestui domeniu a coerenței politicii de dezvoltare în cadrul ă, în cadrul financiar multianual. Deci discuția ă, e clar că se va purta pe termen lung. Mulțumesc tuturor colegilor cu care pot să, cu care colaborez la acest raport. Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult, doamna Șnimberiasă și Ajungem așadar la un schimb de păreri cu privire la avizul privind acordul comercial între Uniunea Europeană, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte. Domnul Pino Arlachi ne-a comunicat că regretă că nu poate să participe la reuniunea noastră. Domnul Ricardo Cortes Astra va prezenta în locul lui principalele linii ale proiectului de aviz. Dau cuvântul așadar domnului Cortes. Mulțumesc, doamna președinte. Scuză în numele domnului Pino Arlachi, care nu poate fi prezent astăzi aici. Mai întâi vreau să spun că noi considerăm că acest acord comercial între Uniunea Europeană și Columbia și Peru este esențial pentru optimizarea relațiilor între aceste țări și Uniunea Europeană. Cu toate acestea, după cum se precizează în avizul pe care îl discutăm, astea, există unele puncte de îngrijorare, mai ales în ce privește respectarea drepturilor omului. Cred că trebuie să ne concentrăm pe două probleme principale. Mai întâi, faptul că acest acord stabilește un cadru clar pentru a încerca să se depășească aceste îngrijorări împreună cu ambele țări. Am impus anumite cerințe pe care nu le-am impus unor alte țări, cum ar fi uh, Salvador sau Pakistan, cu care s-au semnat acorduri care nu conțin astfel de prevederi. Acestea sunt chestiuni și Parlamentul întotdeauna a exprimat preocuparea în legătură cu situația drepturilor omului. În al doilea rând, aceste acorduri ar permite Columbiei și Peruului să fie pe picior de egalitate cu alte țări care beneficiază de aceleași facilități, inclusiv Turcia, Marocul, uh, Egipt și Israel – fără îndoială, Columbia a făcut eforturi semnificative în acest domeniu. aprobarea legii privind restituirea terenurilor este una dintre măsurile favorabile, dar mai există anumite amenințări la adresa reprezentării și drepturilor sindicale. Iată de ce credem că Uniunea Europeană ar trebui să aducă o contribuție activă la aplicarea unor măsuri care să oblige toate părțile la acord să se conformeze cu anumite obligații. Iată de ce ar fi foarte util dacă Comisia ar putea să adopte măsuri care să asigure că acordurile comerciale asigură un progres real în aspecte legate de dezvoltare, drepturile omului și drepturile muncii sau dreptul muncii. Clauze mai ferme, mai severe, pentru a, exista, a putea exista o suspendare unilaterală în caz de încălcări grave. Raportorul precizează de asemenea faptul că un, uh, Parlamentul European trebuie să continue să supravegheze îndeaproape eficacitatea monitorizării și mecanismelor de implementare pentru a asigura aplicarea acordului cu transparență și eficacitate. Iată de ce raportorul cere comisiei competente să fie de acord cu implementarea acestui acord, ceea ce ar contribui la consolidarea relațiilor strategice cu regiunea Americii Latine, care se aseamănă mult în termeni culturali și politici cu Europa. Lucru confirmat săptămâna trecută atunci când Miniștrii Comerțului din Uniunea Europeană au aprobat acest acord de liber schimb. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, doamna Luis Mecașlin, nu, doamna Messner. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Cortes, care îl reprezintă pe raportorul Socialiștilor și Democraților. Într-adevăr, acest acord de, uh, de liber schimb are o istorie destul de lungă și inițial a existat, a existat o serie de state. Deocamdată, uh, Peru și Columbia uh, sunt cele care au rămas în uh, acest acord. Uh, pentru că celelalte au fost excluse. Sigur că trebuie să ne întrebăm cum putem să consolidăm regiunea, cum putem să uh, consolidăm drepturile omului prin astfel de acorduri. Trebuie luate în considerare aceste elemente. Știu că există anumite grupuri în Parlament care consideră că nu s-au îndeplinit toate cerințele în acest acord, însă grupul meu consideră că se poate face schimbare prin comerț și ar fi important să semnăm acest acord, pentru că deja au fost făcute anumite mențiuni, așa cum a spus și domnul uh, Cortes. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că la punerea în aplicare a acestui acord uh, se concretizează elementele care sunt importante pentru noi. Pe de altă parte, însă, putem deja să constatăm că acesta este un pas în direcția bună și există și o clauză de aderare în interior, uh, în interiorul acestui text care uh, deschide ușa unei aderări și pentru alte state. Eu cred că, într-adevăr, nu toate condițiile sunt îndeplinite, dar uh, elementele care rămân pot fi uh, abordate ulterior prin alte texte, prin uh, comisii comisie și așa mai departe. Deci eu sunt pentru din, din partea grupului meu. Merci beaucoup. Bun, mulțumesc mult. Acum dăm cuvântul comisiei. Domnul sau doamna? Domnul Michelangelo? Marc Vertia. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru comentariile pe care le-am primit pentru acest acord. După cum știți, sunt multe discuții în ultimele luni în legătură cu acest acord și mă bucur să arăt, în primul rând, care este poziția Comisiei cu privire la se documente care au circulat la comisiile parlamentare în ultimele săptămâni și luni. După cum știți, există o dimensiune foarte bună în ce privește dezvoltarea în aceste acorduri, accesul pe piață, reguli modul în care acesta ar fi una, o ancoră pentru Columbia și Peru să-și dezvolte politicile comerciale, Comisia consideră că există de asemenea un capitol excelent privind comerțul și dezvoltarea durabilă, care a fost negociată, această dimensiune pe care s-a insistat foarte mult în cei doi ani de negociere și o clauză legată de drepturile omului care a fost introdusă în acord, care, conform poziției noastre, e foarte robustă. Știm că e ceva extrem de important, știm că a fost o dezbatere puternică în această instituție și în afară și la Consiliu și la Comisie. Deci am fost foarte atenți să ne asigurăm că dispozițiile acestui acord cu privire la drepturile muncii, la mediul înconjurător, consultarea societății civile, stabilirea unei comisii de experți care să aibă un sistem de arbitraj pentru um, sindicate și care să concilieze guvernele și clauza privind drepturile omului au fost urmărite foarte atent. Clauza privind drepturile omului, după cum știți, nu e doar o clauză pentru drepturile omului, pe care o avem și în alte acorduri, dar acum e pentru prima dată că avem una specific într-un acord comercial, de obicei uh, fac parte dintr-un acord cadru. Aici, într-un acord exclusiv comercial, avem această clauză de drepturile omului care ne permite să suspendăm parțial sau în totalitate prevederile în caz de încălcări ale drepturilor omului, ale prevederilor legate de drepturile omului în aceste țări, în ce privește dezvoltarea durabilă legătura cu comerțul, aș vrea să subliniez în special un element discutat foarte mult, și anume chestiunea dialogului direct cu societatea civilă. Există un dialog cu societatea civilă prevăzut în acest acord, care este obligatoriu. Columbia și Peru vor trebui să aibă aceste dialoguri, dacă nu le au deja. Și aspectul important al acestor dialoguri este că ele vor invita toți participanții și actorii din societatea civilă să-și exprime părerile cu privire la situația legată de drepturile mm, legate de ocuparea forței de muncă, de mediul înconjurător și în, în cadrul discuțiilor cu partea europeană, ceea ce, după părerea noastră, e aspectul cel mai important. Vreau să mai spun câteva cuvinte în legătură cu dimensiunea de dezvoltare a acordului. În conformitate cu calculele făcute până acum, există alte câteva studii care sunt în pregătire, dar considerăm că ar fi un acces de piață, economii de tarifuri în acest acord între o jumătate de miliard și un miliard pe an, ceea ce este împărțit oricum egal între pe de o parte Uniunea Europeană și pe de altă parte Columbia și Peru, și că acest acord trebui să aibă un impact de aproximativ 1% din PIB, aproape 1% din PIB pentru ambele țări, puțin mai puțin pentru Peru și puțin mai mult pentru Columbia. Deci salutăm avizul acestei comisii și am dorit să vă mulțumim pentru acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului Cortez pentru anumite concluzii? Nu? Um, termenul pentru depunerea amendamentelor este stabilit mâine 5 iunie la prânz, ora 12, fix. Trecem acum la prezentarea unui aviz al colegului Thais Berman, dar care va fi prezentat de domnul Noizer, pentru că domnul Berman n-a reușit să ajungă la timp astăzi. Vă transmite scuze. După cum știți, domnul Berman este raportorul comisiei noastre pentru raportul legislativ cu privire la noul instrument de cooperare pentru dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Acest instrument face parte dintr-un pachet de propunere al Comisiei pentru noi instrumente de finanțare în domeniul acțiunii externe. Celelalte instrumente au fost atribuite Comisiei AFET o noutate față de perioada 2007-2013 este că Comisia de data aceasta a propus un regulament comun pentru aplicarea tuturor instrumentelor în domeniul acțiunii externe, ceea ce are sens având în vedere că majoritatea acestor instrumente funcționează aproape identic. Acest regulament a fost atribuit de asemenea Comisiei AFET și președintele acestei comisii, Elmar Brock, este raportor pentru acest proiect de regulament. Cu toate acestea, suntem comisia asociată cu competențe exclusive pentru toate aspectele care privesc exclusiv sau majoritar cooperarea pentru dezvoltare. să dau imediat cuvântul domnului Noiser, care ne va prezenta așadar avizul domnului Berman. Domnule Noiser, aveți cuvântul. Uh, so thank you very much. Uh, I try to replace uh, Thijs Berman and... Uh, Mulțumesc. Încerc să-l înlocuiesc pe Thijs Berman. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Thijs Berman este raportor pentru cooperarea de dezvoltare și pentru instrumentul pentru cooperare, pentru dezvoltare, așa numitul ICD. Pentru că există o legătură foarte puternică aici cu uh, politicile de dezvoltare, am convenit să îl numim pe Thijs Perman ca raportor și colaborăm cu Comisia AFET conform regulii 50 din regulamentul de procedură ca și Comisia Asociată. La început am avut mai multe reuniuni de coordonare cu toți asistenții și eh, raportorii eh, tuturor eh, regulamentelor și am uh, discutat toate aspectele legate de acest uh, instrument. Um, în urma acestor uh, dezbateri s-au depus mai multe amendamente comune. Thijs Berman, de asemenea, a primit și a citit raportul, proiectul de raport al lui Elmar Brock și amendamentele propuse la propunerea comisiei. Prima sa reacție este următoarea. Se pare că Există un mare consens. Aproape toate amendamentele propuse la AFET se găsesc și în avizul lui Thais Berman, aproape cu formulare identică, de fapt. În linii mari, amendamentele cele mai specifice pe care le propune Thais doresc să introducă următoarele schimbări la propunerea comisiei și sunt șase puncte. În primul rând, vrem să facem o separare clară între programare, decizii de programare și decizii de punere în aplicare. Și aici suntem în deplin acord cu AFET, pentru că Thais și Elmar Brock aplică amândoi orientările pe care le-au primit de la conferința președinților în acest sens. Pentru Comisie și Consiliu, orice nu este text legislativ în sine e considerat act de punere în aplicare și ar intra uh, sub incidența regulilor de punere în aplicare. O serie de decizii strategice de programare sunt însă decizii care sunt în mod evident politice și ar trebui să rămână sub controlul Parlamentului și al Consiliului. Conferința președinților a identificat acestea în 2010. Obiectivele, alegerea priorităților, rezultatele, rezultatele așteptate și alocarea indicativă pentru fiecare program. Amendamentele lui Elmar Brock și lui Thijs Berman sunt depuse pentru a introduce această separare între uh, dimensiunea de programare și cea de punere în aplicare. Și introduc uh, procedura actelor delegate cerută de articolul 290 din Tratatul de la Lisabona. În al doilea rând, o a doua serie de amendamente se referă doar la finanțare prin uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, de asemenea eligibilitate pentru asistența oficială de dezvoltare. Aceste elemente lipsesc în regulile comune pentru implementare. În al treilea rând, o a treia serie de amendamente consolidează posibilitatea evaluării rezultatelor acțiunilor luate prin diverse instrumente. Trebuie ca Comisia să aibă obligația de a raporta cu privire la aceste rezultate. Acest lucru duce și la cererea unei uh, revizuiri la jumătatea perioadei cu posibilitatea de a lua măsuri corective și, de asemenea, e nevoie de o dată la care instrumentele financiare să fie fixate. Toate aceste uh, cerințe se completează reciproc. Anumite amendamente încearcă să reducă puterile discreționare ale comisiei, pe care comisia le propune, de fapt, pentru sine. Tai Sperman recunoaște nevoia de flexibilitate și posibilitatea Comisiei de a adapta uh, programele în lumina uh, schimbărilor foarte rapide în perioada de șapte ani între 2014-2020. Însă e nevoie de un echilibru între flexibilitatea aceasta și controlul parlamentar și necesitatea unei anumite previzibilități în utilizarea fondurilor publice. În al cincilea rând, o serie finală de amendamente se referă la articolele care vizează achizițiile publice și decuplarea ajutorului. Propunerea Comisiei se bazează pe dispozițiile regulamentului actual privind instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, care sunt bazate pe uh, recomandările uh, OCDE cu privire la uh, ajutor. Există doar o propunere Uh, controversată în textul Comisiei și anume ca țările de dezvoltare, în curs de dezvoltare, membre ale G20, nu ar trebui să aibă acces la licitații lansate prin ICD, prin instrumentul de vecinătate și instrumentul de parteneriat. Tai Sperman s-a consultat cu comitetul DACA al OCDE și își, acesta a confirmat propria analiză, că acest principiu, de fapt, încalcă uh, principiile uh, OCDE cu privire la decuplarea ajutorului. Nu se poate, nu se pot exclude anumite țări în curs de dezvoltare din uh, uh acest proces de licitații, pentru că acest lucru contravine, de fapt, angajamentelor politice ale Uniunii Europene de a duce la o decuplare cât mai puternică a ajutorului, care tocmai a fost uh, repetat uh, în uh, anul trecut la o întâlnire din Corea cu privire la eficiența ajutorului pentru dezvoltare. De asemenea, în ultimul rând, una dintre preocupările importante ale lui Thijs Berman este să mențină în setul de propuneri legislative um, realizările de acum șase ani când am negociat instrumentul de finanțare care este actualmente în vigoare. După cum știți, actualul instrument de cooperare pentru dezvoltare este destul de detaliat și multe elemente din acesta sunt discutate în momentul de față în, în discuțiile privind propunerea regulilor comune pentru punerea în aplicare se pare că propunerea comisiei pare să se retragă din anumite angajamente deja asumate, ceea ce nu este acceptabil. Pragul um, pentru aplicare a procedurilor s-ar ridica foarte mult um, la la 30 de milioane față de 10 milioane, care este pragul actual pe care Teichmann vrea să îl uh, mențină. De asemenea, asistența bugetară a dispărut, se pare, din uh, ultima propunere de regulament. În egală măsură, BEI ar trebui să continue să fie asociată la Comisia de Gestionare, ori de câte ori BEI este inclusă în proiecte. Și în cele din urmă, Thais Berman consideră că ar trebui ca măcar să menținem ceea ce deja am obținut în actualul instrument de cooperare pentru dezvoltare. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul comisiei. Am mai multe. Nu știu, domnul Salazar, doamna Alzas, domnul sau doamna Sabatie, nu știu cine intervine. Domnul Samuel. Mulțumesc, bună ziua. Comisia mulțumește raportorului pentru proiectul de aviz privind aceste uh, reguli comune pentru implementare și, în vedere, perioada limitată înainte de a studia amendamentele înainte de reuniune, n-a fost posibil să avem comentarii autorizate detaliate. Comentariile care urmează sunt doar cu caracter preliminar și așteptăm discuții mai aprofundate cu raportorul. Salutăm proiectul de aviz Notăm cu satisfacție faptul că aproba uh, în linii mari abordarea Comisiei în ce privește aceste reguli comune, faptul că n-ar trebui să existe un micromanagement uh, în partea Comisiei, lucru care se reflectă în faptul că proiectul de aviz menține măsurile de flexibilitate propuse în aceste reguli comune pentru a permite Comisiei să acționeze rapid, în special procedura simplă pentru a adopta măsuri sau schimbări uh, legate de regulile de minimis în procedura de examen. Pentru Întrucât regulile comune reprezintă o tentativă de raționalizare și simplificare a acțiunilor pentru acțiunea externă din partea Comisiei. Comisia consideră că este important să se transmită un mesaj cheie în regulamentul însuși în legătură cu această tentativă de simplificare și facem o pledorie pentru a menține articolul 1.3 din regulile și procedurile comune, unde un amendament 13 prevede să se elimine. Se spune în amendament că Comisia să utilizeze întotdeauna procedurile mai flexibile sau procedurile cele mai simple și considerăm că e un mesaj cheie care trebuie transmis tuturor factorilor implicați. Comisia reamintește faptul că actele delegate sunt acte de aplicare generală și în documentele de programare unele nu îndeplinesc acest criteriu. În acest context, Comisia este gata să lucreze cu Parlamentul și Consiliul prevederi care să echilibreze nevoile instituțiilor pentru un mai mare control și supraveghere. În orice caz, având în vedere că documentele de programare se referă la programare și nu la implementare în sine, nu sunt acoperite de regulile comune și ar trebui mai degrabă discutate în regulamentele sectoriale care se referă la programare. În acele regulamente sectoriale, Comisia poate să propună unele acte delegate care să îndeplinească aceste cerințe, ca actele delegate să fie utilizate în următorul cadru financiar multianual. Comisia este gata to să asigure complementaritatea și sinergiile între instrumentele pentru acțiune externă și să raportez în acest sens, deși fac un avertisment să nu se introducă prea multe elemente de rigiditate care ar împiedica-o să se adapteze la un mediu în permanentă schimbare. Comisia este angajată să asigure vizibilitatea acțiunilor externe și să impună obligații privind partenerii de implementare în acest sens, reamintind faptul că e un lucru care îl facem deja în toate situațiile. În ce privește sprijinul pentru buget, Comisia reamintește faptul că, deși de acord pe fond cu prevederile propuse de raportor în proiectul de aviz, aceste prevederi sunt deja incluse sau vor fi incluse în următoarea revizuire a regulamentului financiar în regulile de implementare, ca rezultat al dialogului tripartit în derulare, nu au fost încă finalizate în legătură cu acest subiect, motiv pentru care nu vedem nevoie de a repeta în regulile comune aceste dispoziții și propune să se elimine amendamentul 37 din proiectul de aviz. În ce privește măsurile de sprijin, am reamintit faptul că măsurile de sprijin pot fi utilizate în trei feluri. Fie sunt incluse în programele anuale de acțiune, supuse procedurii de comitologie, fie sunt utilizate ca cheltuieli administrative, fără decizie de finanțare, dar în unele cazuri măsurile de sprijin trebuie să fie adoptate independent de programele de acțiune, cum ar fi pentru evaluările orizontale sau audituri, ceea ce justifică menținerea articolului 3.3 din regulile comune pentru a avea o bază pentru aceste măsuri independente. Comisia, atât de ce ar face o pledorie, este să elimine amendamentul 33 din proiectul de aviz. În ce privește regulile de eligibilitate, Comisia vrea să asigure angajamentul de la PUSAN pentru a accelera eforturile pentru ajutorul deja convenit în agenda pentru acțiune și de a îmbunătăți calitatea, coerența, transparența raportării cu privire la statutului legat sau nelegat cuplat sau necuplatul ajutorului, în ciuda faptului că ajutorul oficial al Uniunii Europene este cuplat în mare măsură și în domenii care nu sunt acoperite de aceste recomandări Regulile comune încearcă să facă progrese suplimentare armonizând și simplificând regulile de eligibilitate aplicate tuturor instrumentelor și să extindă pe mai departe regulile de eligibilitate. În consecință, Comisia va examina cu atenție amendamentele propuse de extindere a accesului automat reciproc tuturor membrilor OCDE Pe de altă parte, Comisia ar trebui să explice cum regimul aplicabil membrilor grupului G20, după părerea noastră, propunerea legată de regulile comune nu contrazice angajamentele Uniunii Europene de a implementa acele recomandări care permit restricții pentru țările în curs de dezvoltare. Regulile comune se aplică țărilor în dezvoltare de la țările G20 și țărilor dezvoltate pentru a reflecta statutul lor de țări cu economie emergente și vedem că aceste țări nu ar trebui să mai participe la proceduri de granturi pe picior de egalitate cu alte țări în curs de dezvoltare din cauza economiilor și influențelor mari pe plan regional și global, ci mai degrabă ca țările dezvoltate pe baza reciprocității sau când țara e beneficiară să cofinanțeze acțiunea. Printre altele, aceasta își propune să promoveze din partea acestor țări, având în vedere rolul lor tot mai mare de donatori, recunoscut și la Pusan. Mulțumesc. Alo, uh, si vous je... Dacă îmi permiteți, aș vrea să precizez poate că utilizarea actelor delegate propuse de comisie propuse de comisie nu vizează domeniile dorite de Parlamentul European. Deci ce solicită Parlamentul European să se utilizeze actele delegate în programare, ceea ce nu s-a făcut. Deci nu sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul Noizer, aveți din nou cuvântul. Yeah, thank, thank you very much. Um... Mulțumesc. Doamna Strifler. Mulțumesc și comisii. Cred că e clar că discutăm un lucru foarte tehnic, dar influența în uh, urmărirea politicii de dezvoltare cere o mare atenție la Comisia pentru Dezvoltare în a discuta aceste aspecte. În ce privește excluderea țărilor în curs de dezvoltare G20 de la participarea la licitații, la achiziții publice în țările în curs de dezvoltare, am primit aviz din partea OCDE, DAC, cum că aceasta ar face ca Uniunea Europeană să încalce liniile directoare de la OCDE și ajutorul european ar fi considerat ca fiind cuplat, ajutor cuplat. OCDE ne-a informat de asemenea că această chestiune va fi discutată la comisia respectivă după vacanța de vară. Comisia ar fi membră de plină la acea comisie, s-ar părea că de aceea este forumul adecvat pentru a decide în legătură cu orice schimbări în acest sens. Deci cred că e mult de discutat după vacanța de vară și Comisia pentru Dezvoltare să se concentreze pe țările care sunt uh, în curs de dezvoltare, dar membre la G20. Mulțumesc. Bun, mulțumesc foarte mult. Vă propun, vă semnalez că termenul pentru amendamente este mâine 5 iunie la ora 8.30 dimineața și înainte de a trece la punctul următor, așteptăm sosirea domnului Cristian Buck, ministrul danez pentru cooperare pentru dezvoltare, dar fiind puțin în avans, vă propun să facem o pauză de 5 până la 7 minute. Mulțumesc! Ils sont, ils sont pas loin, hein, donc 5 euh, minutes. Nu sunt departe, deci 5 minute e suficient pentru pauză. Merci, je vous demande de prendre place. Mulțumesc, vă rog să luați loc și să vorbiți uh, mai în șoaptă, dacă se poate. Nous avons donc uh, le... Avem așadar plăcerea să urăm bun venit uh, la Comisia pentru Dezvoltare a doua oară domnului ministru Cristian Christbach, ministrul danez al cooperării pentru dezvoltare. Domnule ministru, la vizita precedentă la noi, luna februarie, ne-ați declarat că sunteți dispus să reveniți să ne întâlnim înainte de sfârșitul președinției daneze, așadar suntem uh, încântați să vă vedem uh, pentru a doua vizită. Scopul vizitei dumneavoastră în această după amiază este de a prezenta un raport comisiei noastre în legătură cu rezultatele reuniunii Consiliului de Miniștri de Afaceri Externe, care s-a ținut pe 14 mai și care a fost consacrată cooperării pentru dezvoltare. Din cât am înțeles, în numele doamnei Ashton, care prezidează Consiliul pentru Afaceri Externe, că ne prezentați dumneavoastră acest raport. La acea reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe s-au discutat subiecte extrem de importante pentru comisia noastră, ca și pentru viitorul politic europene în materie de dezvoltare. Ministrii au dezvătut comunicările din octombrie ale Comisiei Europene cu privire la programul pentru schimbare, viitorul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, viitoarea abordare a sprijinului bugetar al Uniunii Europene, ca și raportul bianual cu privire la coerența politicilor pentru dezvoltare. Aș fi recunoscătoare celor care discută în sală să <clears throat> încerce să se abțină pentru că e greu și cu căștile. Vă semnalez așadar că sunt trei subiecte în legătură cu care ne pregătim să adoptăm recomandările Parlamentului. Colegul nostru, Charles Görens, uh, tocmai și-a finalizat proiectul de raport cu privire la programul pentru schimbare și ajutorul bugetar și colega Birgit Schnieber-Jastram este pe care să finalizeze raportul cu privire la coerența politicilor pentru dezvoltare. Vă vom asculta așadar, domnule ministru, cu mult interes în legătură cu lucrările Consiliului și vă dau cuvântul pentru un sfert de oră sau mai mult, dacă doriți. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, mă bucur să fiu aici din nou în numele înaltei reprezentante Ashton pentru a vă relata ceea ce s-a întâmplat la Consiliul pentru Afaceri Externe din 24 mai. După cum a anunțat doamna Ashton, am uh, decis să informăm comisiile parlamentare conform bunelor practice, practici stabilite anterior. Și, din punct de vedere personal, uh, mă bucur că sunt din nou aici. Dezbaterea de ultima dată mi s-a părut uh, interesantă, cu, cu toate că a fost dificilă. Că unii dintre dumneavoastră ați participat la uh, adunarea de săptămâna trecută, interparlamentară, așadar mă bucur să vă revăd. Am avut un Consiliu de Afaceri Externe de succes, prezența a fost bună, 15 miniștri, secretari de stat au fost prezenți. O reuniune de patru ore cu uh, decizii și discuții politi- politice importante. S-au discutat progresele din ultimele șase luni. Uh, am luat notă de relatări din partea înalte reprezentante și de la mai multe state membre. S-au discutat câteva probleme majore, agenda pentru schimbare, Birmania, Myanmar, Rio Plus 20 și Consiliul a adoptat și concluzii în legătură cu coerența pentru dezvoltare, securitatea alimentară, Cornul Africii și parteneriatul UE uh, de parteneriat. În alt înalta reprezentant au salutat progresele înregistrate de la inițiarea, inițierea dezbaterii în noiembrie 2011, au subliniat trei ani de progres cu un acord larg de a pune accentul cooperării pe trei piloni, guvernanță, democrație și eh, creștere durabilă eh, inclusivă pe de altă parte. Cei doi piloni ai dezvoltării eh, al, ai politicii de dezvoltare. Uh, pentru a avea un impact mai mare în statele uh, sărace și, în al treilea rând, pentru a susține drepturile omului, democrația, statul de drept, în special în domeniul de susținere bugetară. Uh, s-au adoptat concluzii cu valoarea adăugată ca statele membre să lucreze mai mult și mai bine împreună. Uh, s-a susținut principiul diferențierii și uh, focalizării ajutoarelor comunitare asupra statelor celor mai sărace. S-a luat notă de schimbările din America Latină și uh, s-a ținut cont de transmiterea unui mesaj concret politic. Unele state membre au cerut să se, pune, să se pună accentul pe coerența politicilor în Uniunea Europeană, atât în dialog cât și la nivel local. Uh, în decizie s-a uh, salutat adoptarea concluziilor Consiliului în acest sens. Multe intervenții au susținut programarea comună, care este un proces condus în, în interiorul statelor, uh, s-a subliniat că fiecare stat care nu este implicat direct trebuie să fie informat și ținut la curent în legătură cu progresul proiectului. În unele state, Etiopia, s-a convenit uh, uh, necesitatea de a explica mai bine beneficiile unei programări comune necesitatea unei legături între ajutorul uh, comunitar și uh, performanțele altor state și aplicarea uh, drepturilor omului și a valorilor de bază. Propunerea unei cooperări mai bune uh, cu Uniunea Europeană în acest domeniu a fost uh, subliniată. S-au, s-au discutat și obiectivele de ajutoare. Imaginea este una diversă. Uniunea Europeană este donatorul cel mai mare din lume, însă sumele scad în continuare. Contribuția Uniunii Europene a scăzut marginal între 2010 și 2011 la 53,1 miliarde de euro în termeni absoluți și a scăzut de la 0,4% la 0, de la 0,44 la 0,42% din PIB-ul total. Unii miniștri au subliniat în acest context că raportul către Consiliul European și Consiliul de Afaceri Externe trebuie să înregistreze un echilibru. Eh, s-au reconfirmat eh, angajamentele atât ale statelor care au contribuit eh, anul trecut, cât și cele care au contribuit peste obiectivul stabilit. Statele membre au subliniat responsabilitatea de a mobiliza um, opinia publică pentru a crește eforturile colective. Discuția a subliniat și oportunitatea de a utiliza conferința UE plus 20 pentru a găsi modalități de uh, implementare și de a pune bazele unui proces de reflexie în legătură cu uh, aranjamentele post-2015 s-a subliniat că ajutoarele pentru dezvoltare susțin și interesele Uniunii Europene, că trebuie informați cetățenii în legătură cu, cu importanța acestor ajutoare. Doamna Ashton a făcut apel tuturor miniștrilor pentru a se apropia de obiectivele pentru ajutoare de dezvoltare. De asemenea, s-au adoptat concluzii prin care s-au stabilit obiective uh, pentru 2015 și s-au reafirmat angajamentele pentru ajutor de dezvoltare. Acestea vor fi incluse uh, în raportul, al doilea raport anual în legătură cu obiectivele pentru ajutor de dezvoltare. Uh, în ceea ce privește Myanmar, în urma în alte reprezentante, situația a rămas în centrul discuțiilor. Există o serie de probleme care sunt importante, ajutoare mai bune, mai bune, angajamente pe termen lung, programare comună, uh, consolidând structurile deja existente. Un dialog mai bun și necesitatea de a susține procesul de tranziție fragil, uh, susținerea societății civile și uh, crearea unui Uh, spațiu de pace durabilă. Este o oportunitate unică în care Uniunea poate să joace un rol foarte important. Domnul Peebalgs a făcut uh, referire la angajamentele pentru 2012 de 100 de milioane de euro și pentru 2013 50 de milioane de euro, precum și necesitatea de a susține constituirea de capacități. De asemenea, s-a subliniat o coordonare comunitară, um, o abordare bazată pe eficiența ajutorului pentru a nu repeta uh, greșelile din trecut. Uh, de asemenea, s-a subliniat rolul cheie al liderului uh, de opoziție Aung San, Aung San Suu Kyi și s-a evidențiat necesitatea de a implica statele membre și experiența lor de care se poate profita. Unele dintre discuții au uh, subliniat necesitatea unei angaj, unui angajament pe termen lung cu implicarea um, Myanmar. Un al patrulea subiect uh, G20 uh, s-a subliniat aspectul de dezvoltare aici. Domnul comisar Potocnic a reamintit aspectele agendei de la Rio și a existat un acord larg eh, că toate statele membre vor ca conferința de la Rio să fie o conferință pentru dezvoltare pe pilonul social, eh, de dezvoltare și de mediu conceptul economiei verzi eh, are un aspect eh, social care se leagă și de securitatea alimentară și tranziția către o economie ecologică eh, prezintă provocări în noile state membre, dar prezintă beneficii pentru toate statele. Pentru unele state membre am menționat obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Acesta este un proces care poate fi inițiat și coordonat până în 2015 în spiritul obiectivelor mileniului. Pentru a nu ajunge pe, pentru a nu înainta pe două căi paralele spre aceste obiective asemănătoare. Unele state membre văd uh, obiectivele de dezvoltare ca fiind diferite de cele comunitare și nu doresc să implice Uniunea Europeană în aceste obiective. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă și un nou Consiliu pentru Dezvoltare Durabilă, noi uh, am menționat Consiliul Drepturilor, Omului ca o posibilă concluzie. Uh, Putem folosi structuri deja existente, ECOSOC, uh, precum și uh, metode de implementare în contextul finanțării inovatoare. Este vorba, acesta este un rezumat al problemelor cheie discutate, s au mai, vorbit, s-a mai vorbit și de alte puncte, la diverse. Domnul comisar Pibargs ne-a informat în legătură cu concluziile, în legătură cu uh, strategii pen, strategiile pen, împotriva uh, foametei în nordul Africii pentru a construi rezistența statelor vulnerabile. Domnul comisar Pibalgs ne-a informat în legătură cu inițiativa G8, în legătură cu Alianța pentru uh, Securitatea Alimentară, care vrea să susțină investițiile în alimentație în șase state africane, cu obiectivul general de a uh, scoate din sărăcie 50 de milioane de africani în următorii 8 ani. Acest proiect va intra în vigoare în 11 iulie. Franța a subliniat necesitatea de a continua cu programarea comună cu partenerele, cu statele partenere. Acestea au fost problemele abordate. Vă stau la dispoziție pentru dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Kaczmarek. Panie ministrze, dziękuję za przedstawienie prac Rady, ale też przy okazji chciałbym... Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru că sunteți aici și ne prezentați concluziile Consiliului și vreau să mulțumesc dumneavoastră personal și președinției daneze pentru rolul pe care l-ați jucat uh, în organizarea adunării parlamentare din, cu țările ACP din Danemarca săptămâna trecută, um, pentru că am văzut că ambele părți au fost foarte mulțumite uh, Partenerii noștri au fost foarte mulțumiți de nivelul politic. A fost uh, premierul Danemarcei, am avut trei comisari acolo. A fost o întâlnire politică de nivel înalt și acest lucru a fost apreciat, a fost uh, observat. Trebuie să ne aducem aminte că în trecut aceste întâlniri se organizau la un nivel mai uh, mai scăzut și să nu mai menționez și ospitalitatea daneză de care s-a dovadă. Deci vreau să vă mulțumesc personal, domnule ministru, și vă rog să transmiteți uh, mulțumirile noastre premierului dumneavoastră. Vreau să revin acum la uh, un subiect pe care l-am discutat și astăzi mai devreme aici, anume coerența politicilor de dezvoltare. În concluziile Consiliului putem să vedem că pe viitor, în viitorul apropiat, a trebui, va trebui să ne focalizăm asupra cinci priorități. Uh, comerț, finanțare, schimbări climatice, migrație, securitate și siguranță alimentară. Întrebarea mea este următoarea. Dezbaterea s-a purtat uh, în jurul unui număr mai mare de zone prioritare sau doar în jurul acestor cinci? Pentru că știm că toate uh, instituțiile europene se lucrează acum la două uh, zone de reformă care au o influență importantă asupra dezvoltării și aici mă refer la politica comună în domeniul pescuitului și la politica agricolă comună. S-a purtat o dezbatere pe aceste subiecte și de ce aceste două domenii pe care vrem să le reformăm acum și care au uh, Uh, componenta aceasta importantă pentru coerența politicilor de dezvoltare, de ce nu se regăsesc printre aceste cinci uh, priorități? Vreau să vă spun că salut această declarație că pe viitor, uh, în reuniunile de afaceri externe ale Consiliului, aceste domenii vor fi mai bine reprezentate și ne bucură acest lucru. Ok. Donc je passe la parole à monsieur... Euh, îi dau cuvântul acum domnului Cortes Lastra. Señora presidenta, señor ministro, es un placer tenerlo ya. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule ministru. E o mare plăcere să vă reîntâlnesc. Mă bucur să văd că președinția își face treaba. M-am bucurat să putem să ne întâlnim uh, la prânz și să discutăm aceste subiecte. Și mă bucur că ați venit să ne spuneți care sunt progresele realizate de președinție și care a fost abordarea dumneavoastră în relațiile cu comisia noastră. Am întrebări, două întrebări destul de specifice. Sunt sigur că și alți colegi vor uh, adresa întrebări referitor la alte chestiuni. Um, în primul rând, Obiectivele de dezvoltare ale mileniului pentru 2015. După cum știți, ne îngrijorează foarte mult acest subiect în comisia noastră. Și ar trebui să privim nu doar perioada de după 2015, ci și perioada de până în 2015. Aceste lucruri le discutăm în comisia noastră destul de des. Vreau să vă întreb care a fost abordarea. Există vreo abordare specifică până la anul 2015? Și vreau să vă întreb dacă ați analizat și uh, cooperarea uh, sud-sud, cooperarea uh, în triunghi. E important să facem progrese și acolo. Și o a treia întrebare referitoare la regiunea Sahel. S-au efectuat vizite acolo, dumneavoastră, și mulți membri ai comisiei noastre sunt, uh, suntem îngrijorați de Sahel. Ni s-a spus că 50% din uh, ajutoarele utilizate în Sahel în momentul de față vin din Uniunea Europeană. Noi considerăm că acest volum ar trebui să crească. Uniunea Europeană este capabilă să facă acest lucru. Dar în orice caz, în niciun caz nu ar trebui să fie reduse aceste ajutoare, mai ales acum, date fiind problemele actuale din Sahel. Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să facă față situației. Și, domnul președinte, dacă îmi permiteți, mai am și eu a patra întrebare legată de cele cinci puncte fundamentale menționate de celălalt uh, vorbitor, și anume de securitate, unul dintre ele. Aș dori să știu cum vreți să faceți legătura dintre securitate și cooperare pentru dezvoltare. Cum uh, veți trata aceste două subiecte coerent pe viitor? Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Gărânț și apoi eu să dau cuvântul ministrului să răspundă aceste trei întrebări. Deci, domnul Gărânț. Mersi, la președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Este vorba de concluziile unui consiliu sunt mai ușor de înțeles atunci când uh, ai participat la Consiliul respectiv. Însă, deja avem câteva aspecte destul de clare pentru a putea spune că acest Consiliu nu a fost în van. Domnul ministru uh, a făcut referire la prezența a 15 miniștri și mai mulți secretari de stat. De mai, de, este prima dată când aud un, un asemenea anunț, pentru că înainte niciodată nu participau 15 miniștri. Este prima dată când cineva este autorizat să ne prezinte concluzii, ceea ce salut. Munca de lobbyiști pe care am făcut-o în interesul unei funcționări mai bune a instituției, a instituțiilor, nu a fost nici a în van. Mă bucur de felul în care autoritățile Uniunii Europene au încredere în dumneavoastră pentru a ne transmite rezultatele Consiliului. Îmi permit două remarci. Prima, în legătură uh, cu Rio plus 20. Concluziile Rio Plus 20, care nu sunt încă cunoscute, ar putea cumva să perturbe programele Uniunii Europene și care ar fi atitudinea dumneavoastră, ce ar trebui să se întâmple pentru ca aceste concluzii să corespundă realității. În al doilea rând, un lucru care a fost prezentat destul de scurt, punctul 16, care confirmă că Comisia a avut dreptate atunci când a vorbit despre diferențierea ajutoarelor. Fapt dez, că dezbaterea încă nu s-a terminat nici măcar aici la Comisia Parlamentară, însă am fost surprins plăcut de faptul că Consiliul a putut să convină o linie în legătură cu acest punct. Împărtășesc această opinie atunci când vorbim despre eliminare a ajutoarelor. Punctul de vedere explicat de către Consiliu este salutar, merge în sensul bun și ne bucurăm de această decizie. Întrebarea mea este următoare. Este următoarea. A avut loc o discuție mai detaliată în legătură cu phasing out, cu eliminarea ajutoarelor și uh, care a fost opinia care a fost uh, reținută în final. Mulțumesc. Îi dau cuvântul din nou domnului ministru pentru a răspunde. Thank you uh, very much for Vă mulțumesc pentru acest set cuprinzător de întrebări. Am să încerc să răspund cât pot mai bine și dacă cumva ratez vreun punct, vă rog să mi-l reamintiți. Domnule Cașmarec, Vă mulțumesc și eu pentru participarea la Hosens în Danemarca, un oraș destul de mic care a găzduit uh, adunarea parlamentară ACPUE. M-am bucurat foarte mult să pot să fiu acolo, atmosfera întâlnirii a fost foarte bună și discuțiile fructuoase și activitățile în afara agentei formale au fost de destul de diverse, uh, fie că a fost vorba de prânzuri, cine cu persoane private uh, în orașul Hosens și chiar un uh, meci de fotbal, care de asemenea a avut uh, un mare succes în creșterea spiritului de echipă între parlamentarii europeni și cei din ACP. Deci, vă mulțumesc. Da, cred că a fost un eveniment important. Sunt uh, um, mai multe chestiuni care trebuie uh, rezolvate în cooperare, unele dintre ele delicate, pe care le-am uh, discutat și, deci, a fost o întâlnire foarte utilă. În ceea ce privește politica de dezvoltare, coerența politicii de dezvoltare, Consiliul subliniază importanța coerenței uh, politicilor de dezvoltare, așa cum ați spus și dumneavoastră, a subliniat cele cinci domenii, asigură, siguranța alimentară, sigur fiind unul dintre acestea, solicită, cere o abordare mai ambițioasă. Abordarea trebuie să fie una fundamentată științific, uh, e nevoie de un dialog mai strâns cu societatea civilă și, poate cel mai important, Consiliul subliniază că aceste discuții ar trebui să aibă loc într-un dialog mai strâns cu țările partenere. E nevoie de contribuția acestora, de consolidarea ă, dialogului cu țările partenere cu privire la coerența politicii de dezvoltare. Cred că acest lucru va influența nu doar dezbaterea, ci și coerența politicii de dezvoltare pe viitor. Deci aceste puncte Uh, subliniate sunt importante. Sigur că politica agricolă comună și politica comună în domeniul pescuitului trebuie să uh, fie parte din acest cadru. Strate- deciziile strategice ale Uniunii Europene nu pot fi luate fără a lua în considerare efectele secundare pentru țările partenere și acest lucru trebuie menționat. De asemenea, concluziile Consiliului privind politica de pescuit din martie subliniază și dimensiunea externă urmărește aceleași principii când e vorba de politica de pescuit, aceleași principii ca cele aplicate în apele europene. Deci și aici coerența politicilor trebuie să fie centrală în activitatea noastră. Acest lucru a fost recunoscut în toată această dezbatere. Și, într-adevăr, nu pot decât să subliniez uh, acest lucru. Domnului uh, Lastra, vreau să-i spun că procesul în jurul obiectivelor de dezvoltare a mileniului mm, se concretizează într-un, într-o revizuire care va avea loc în 2013. Secretarul General al ONU va numi un comitet la nivel înalt care să se ocupe de acest subiect după summitul uh, de la Rio și apoi va continua dezbaterea și prin revizuirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Pe partea europeană vom purta un dialog strâns uh, între Parlament și Consiliu pe aceste subiecte. Vom uh, încerca să formăm o poziție comună a Uniunii Europene pentru cadrul post-2013 și cred că discuțiile din Consiliul de Afaceri Externe privind dezvoltarea subliniază faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele de dezvoltare ale mileniului nu trebuie să um, se îndepărteze tot mai mult, ci ele trebuie să convergă. Aceasta este poziția Uniunii Europene și asta ne dorim să se întâmple. Dar cred că dezbaterea privind perioada după 2015 se va accelera după summitul de la Rio, pe baza discuțiilor de la Rio, și va fi o discuție ancorată la nivel internațional uh, în grupul de nivel înalt, grupul de consultanță în nivel înalt și, de asemenea, prin procesul de revizuire care va avea loc la sfârșitul acestei perioade. Cooperarea Sud-Sud da, într-adevăr, este, crește în importanță, e reflectată în agenda pentru schimbare, în concluziile Consiliului, unde se spune că și din partea europeană și din partea mai multor state membre, statul meu fiind inclus aici, um, discutăm tot mai mult despre cooperarea de dezvoltare cu partenerii sudici și încercăm să promovăm tocmai această dimensiune dacă pot să vă dau puțin uh, viziunea daneză, noi avem uh, acorduri cu Brazilia, intrăm acum în discuții cu Africa de Sud, Corea de Sud, uh, abordăm și China și cred că și Uniunea Europeană face tot mai multe eforturi pentru a avea um, o focalizare trilaterală sau multilaterală sud-sud la conferința de la Pusan, sigur, uh, noi actori de dezvoltare, China, um, Brazilia și ceilalți um, doresc uh, să um, participe la punerea în aplicare a agendei de la Busan și încercăm să cooperăm cu aceste țări pe baza uh, principiilor care au fost elaborate la nivel internațional. Împărtășesc îngrijorările dumneavoastră privind regiunea Sahel. Am făcut o vizită recentă acolo și eu și cred că Uniunea Europeană este un actor cheie, așa cum ați spus și dumneavoastră. Un, în strategia globală privind dezvoltarea și securitatea în Sahel s-au mobilizat 150 de milioane de euro din partea Uniunii Europene anul trecut Uniunea Europeană s-a mobilizat foarte puternic pentru a susține criza umanitară de acolo. Într-adevăr, e vorba de un peisaj foarte complex din punctul de vedere al securității și dezvoltării, așa cum ați observat și dumneavoastră. Și e nevoie de o abordare uh, foarte complexă pentru a răspunde la situația de acolo și Uniunea Europeană chiar face acest lucru și prin celelalte programe din uh, Niger, unde se susține uh, forțele de politice, uh, forțele de uh, poliție, forțele de securitate în același timp. Um, și se susține în același timp și securitatea și dezvoltarea, pentru că ele merg mână în mână și Uniunea Europeană um, merge înainte cu această agendă în strategia împotriva, de luptă împotriva terorismului, um, conflictele globale, securitatea și dezvoltarea sunt elemente legate și care se concretizează în, și în Sahel. În momentul în care am vizitat eu această regiune, am văzut um, fizic modul în care situația de securitate, uh, criza umanitară, criza climei uh, creează această situație foarte complexă și Uniunea Europeană încearcă să răspundă în mod adecvat situației. Domnule Gărânț, mă bucur că și cu presiunea dumneavoastră am reușit să ajungem la o relație mai strânsă și vreau să vă spun în numele Consiliului că ne dorim acest lucru. și cred că astfel putem să avansăm. Mă bucur că pot să particip la acest dialog. În ceea ce privește Convenția de la Rio, dacă bine v-am înțeles, vreți să știți cum anume se pregătește și se uh, ajustează poziția Uniunii Europene. Eu cred că um, concluziile Consiliului sunt în continuare în vigoare. Uniunea Europeană are o poziție de negociere puternică pentru, pentru Rio și în ultimele săptămâni, urmărind ce se întâmplă la New York, mi se pare că există un suflu de optimism că anumite elemente cheie din poziția Uniunii Europene sunt uh, înțelese și sunt incorporate în text și la nivel uh, internațional. Nu cred că trebuie să revizuim poziția Uniunii Europene sau să o ajustăm, ci consider că unele dintre elementele cheie exprimate de Uniunea Europeană încep să găsească interes și în afară. Sigur, Uniunea Europeană a venit cu obiective, cu ținte pentru anumite domenii, în anumite țări de curs de dezvoltare acest lucru poate nu a fost înțeles uh, bine. Li s-a părut că uh, noi uh, încercăm să facem presiune pentru ca aceste obiective să fie fixate prea repede. Dar cred că aceste neînțelegeri au fost acum clarificate. Sigur că trebuie să menținem ambiția, dar în același timp trebuie să fim realiști și să ne gândim ce putem obține. Și dacă discutăm despre apă, energie, resurse naturale și gestionarea acestora, acestea nu sunt chestiuni de mediu. Acestea sunt uh, chestiuni care țin de toate aspectele dezvoltării durabile, pentru că apa este uh, vitală și pentru motive de mediu, dar este vitală pentru dezvoltare, pentru creștere economică. Trebuie doar să explicăm abordarea noastră. Faptul că dacă abordăm anumite chestiuni care au și considerente ecologice, nu înseamnă că um, Asta înseamnă că noi le vedem în contextul mai larg al dezvoltării durabile. Deci cred că acum se poartă un dialog uh, fructuos între negocieri și uh, lucrurile avansează. În ceea ce privește chestiunea instituțională, economia verde este pe ordinea de zi și sigur că s-au purtat foarte multe discuții uh, cu privire la două elemente importante îmbunătățirea responsabilității, cine ar trebui să se ocupe, COSOC-ul, Consiliul de Durabilitate, Adunarea Generală, cum s-ar putea aranja lucrurile instituțional. Și aici sunt niște mișcări și, din nou, din perspectiva daneză, un consiliu global, ambițios, care să se ocupe de durabilitate, ar fi, poate, cel mai bun, dar în orice caz, ce e important e că uh, trebuie să uh, revizuim puțin contextul. De aceea, uh, de asemenea, UNEP uh, încearcă să se reformeze, să, să-și eficientizeze mecanismele și aștept cu nerăbdare să văd ce se va întâmpla la Rio. Apoi, Ați menționat faptul că, într-adevăr, Consiliul a uh, adoptat uh, în politica de dezvoltare conceptul de diferențiere. Asta nu înseamnă că vom lăsa în urmă anumite țări, pentru că vor exista diverse tipuri de parteneriate care vor evolua cu țările care poate nu vor mai face parte din um, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dar uh, va exista un alt tip de parteneriat pentru aceste țări vor exista instrumente tematice, regionale, de parteneriat pentru țările care vor fi afectate de diferențiere. Deci nu lăsăm țări în urmă, ci um, transformăm cooperarea în, prin noi tipuri de parteneriat. Însă e clar că instrumentul de cooperare pentru dezvoltare va, se va focaliza mai mult asupra țărilor celor mai sărace și acest lucru va afecta și alocările financiare pe viitor, asta e sigur. Asta va însemna în același timp că se vor elimina treptat anumite țări din instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Nu pot să vă dau un răspuns exact pentru că încă se discută <clears throat> discut acest lucru la Consiliu și cu privire la punerea în aplicare și cu privire la modul în care va avea loc eliminarea treptată, dar pot să vă asigur că acest lucru se va face în cooperare cu Parlamentul. Deci modul în care se, va, se vor face lucrurile practic pe viitor. Dar deocamdată discuțiile sunt în curs și sigur prin diversele instrumente Ehm, implicarea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare va face obiectul dialogului cu Parlamentul de asemenea. Je passe encore la parole à... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Încă trei persoane vor interveni. Domnul Bern, cum? Merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte, în engleză. Mulțumesc, domnule ministru, pentru toate răspunsurile oferite. Ați răspuns parțial și la întrebări Aș vrea să insistați mai mult pe Africa Occidentală. Poate că ați dat răspunsul uh, când v-ați referit la Sahel. Ați vorbit și de Guinea Bissau, care nu ține de Sahel. Cred că e o destabilizare masivă pe care o vedem în regiunea occidentală a Africii, extrem de îngrijorătoare și din punct de vedere strategic pentru Uniunea Europeană în sine. Avem nevoie de stabilizare, de statul de drept, de state funcționale pentru a contracara traficul de droguri, mișcările salafiste, pentru ca populația să rămână în state în care se pot dezvolta. Aș vrea să aud puțin mai mult despre percepția dumneavoastră cu privire la nevoia de a investi mult pe plan politic și material pentru a intensifica această stabilizare. O a doua întrebare, nu atât legată de diferențiere la care v-ați referit, ci acea revizuire inter pares OCDE DAC s-a discutat și la Consiliu. Care au fost uh, concluziile? Pentru că domnul Popovski pare să spună că nu, dar aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Și o ultimă întrebare. Scuze că am întârziat, am fost blocat în trafic, dar instrumentul de dezvoltare media a scăzut de la 0,44 din PIB la 0,42 scuze că n-am fost aici. Ce inițiativă ați putea avea pentru a contracara această tendință în scădere și ca opinia publică să sprijine contracararea tendinței negative? Mulțumesc. La parole est à Monsieur Neusser. Mulțumim, domnul Neusser, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să repet ceea ce a spus colegul meu despre, domnul Kaczmarek, despre întâlnirea ACP din Danemarca. Trebuie să fie spus încă o dată, pentru că a fost cea mai bună întâlnire ACP pe care am văzut-o până acum. Și acesta s-a datorat faptului că președinția daneză a pregătit totul cu un mare angajament, a fost prezentă cu miniștrii, cu premierul care a fost prezent. Uh, văd că ne întâlnim, vă întâlnesc uh, acum a treia oară în decurs de o săptămână. E o mare onoare și cred că președinția daneză a Consiliului ar trebui să fie exemplu și pentru următoarele um, țări care vor prelua președinția. În orice caz, ați fixat uh, ștacheta foarte sus, domnule uh, ministru. Ați pus un mare accent pe cooperarea pentru dezvoltare și de aceea Vreau încă o dată să vă mulțumesc călduros în numele multor colegi din țările ACP pentru organizare, pentru ospitalitate, uh, pentru modul în care uh, s-au discutat toate chestiunile, de asemenea activitățile uh, Uh, pe care le-am făcut acolo uh, au fost uh, extraordinare. Acum, vreau să adresez o întrebare și anume asistența pentru dezvoltare de ce aceasta rămâne în urma uh, propunerilor comisiei. Concluziile Consiliului, pentru mine, nu Uh, reprezintă o poziție unitară cu privire la asistența bugetară, nu reprezintă o programare comună care ar trebui să fie acum limitată la o serie de țări pilot. Da, vrem o mai bună cooperare a Uniunii Europene și a, a Uniunii Europene și a statelor sale pentru a crește eficiența um, cooperării pentru dezvoltare și sunt, trebuie să vă spun că sunt uh, dezamăgit că Consiliul a rămas în urma propunerilor Comisiei. Ce s-a întâmplat cu această um, diluare a propunerii Comisiei referitoare la asistența bugetară și la programarea comună? Uh, de ce s-a ajuns la această diluare și dacă vedeți șanse ca programarea comună să poată fi totuși uh, uh, salvată pentru a avea o colaborare mai bună cu uh, țările partenere. Mulțumesc! Merci, la Mulțumesc! Acum doamna Crețu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și, în general, apreciez foarte mult ceea ce ați făcut uh, Uh, ceea ce a făcut președinția daneză în toată această perioadă. Aș fi avut un subiect legat de obiectivele de dezvoltare ale mileniului, la care deja ați răspuns, deși aș fi vrut totuși să vă întreb uh, mai exact ce înțelegeți prin uh, revizuirea MDGs. Credeți că mm, ar trebui ca resursele din ce în ce mai puține pe care le avem să se concentreze doar asupra uh, Uh, câtorva obiective sau uh, mai exact uh, ați repetat de câteva ori despre modul în care se discută revizuirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Este evident însă că, din păcate, cu toate eforturile, nu, nu, în 2015 este imposibilă realizarea lor și cred că trebuie să ne gândim foarte clar la o strategie realistă de data asta uh, în legătură cu aceste obiective. A doua întrebare uh, se referă la situația din nordul Africii. Aș vrea să vă întreb dacă ne-ați putea spune în ce măsură Uniunea Europeană se implică în acțiunile post-conflict. Este vorba de ceea ce vorbim în mod normal, teoretic, trecerea de la acțiunea de ajutor umanitar la dezvoltarea efectivă a unui stat și uh, dacă ne puteți vorbi mai concret despre ceea ce se întâmplă în Egipt, în Libia, la această oră, uh, în legătură cu, cu dezvoltarea. În, în legătură cu Siria, dincolo de problemele de politică externă, pe care nu le discutăm aici, aș vrea să vă întreb în ce măsură uh, Uniunea Europeană își îndeplinește acea sarcină a responsabilității de a proteja uh, Văzusem o știre că s-au oprit ajutoarele umanitare și nu știu în ce măsură acest lucru este sau nu adevărat. Jeg har nå gleden av å gi ordet til eh, den danske utviklingsministeren. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Til stede hadde en annen presedens. Så herr Christian Bhakti Thank you very much and... Domnule ministru, mulțumesc uh, din nou pentru niște întrebări uh, foarte substanțiale. Uh, domnule Bergman, în legătură cu Guinea-Bissau, strategia Uniunii Europene, Uniunea Europeană este preocupată de situație, s-au revizuit sancțiunile pentru a include mai multe persoane, vom urmări îndeaproape situația și comunitatea internațională, Consiliul de Securitate ONU și comunitatea vorbitorilor de portugheză, țările vorbitoare de portugheză au un rol de jucat. Desigur că există discuții dacă se există o forță ECOWAS implicată în soluționare, ceea ce e valabil pentru situația din Mali și din Guinea-Bissau, în egală măsură. Uniunea Europeană a primit o solicitare de asistență din partea mecanismului de facilitare a păcii, dar încă e ceva general, nu există o propunere concretă la obiect. Până când se face o propunere mai specifică, Uniunea Europeană așteaptă să vadă cum să răspundă mai concret, dar cu siguranță e o problemă care ne preocupă și e urmărită îndeaproape. Și sunteți dispus să vă gândiți la o solicitare, o astfel de solicitare specifică să o tratați favorabil? Aceasta e o chestiune care să fie discutată de Consiliu și să se tragă o concluzie. Dar până când nu se înaintează o propunere mai specifică, încercam și eu, spune celălalt vorbitor. Da. Nu eu pot să hotărăsc sau nu la această reuniune în niciun caz dar e de îngrijorare profundă și o solicitare generală a fost înaintată, discuțiile s-au inițiat, desigur, dar așteptăm o propunere mai concretă și apoi va apărea o decizie a Consiliului pe acea chestiune. <clears throat> În legătură cu acel uh, raport uh, DAC uh, legat de obiectivele de dezvoltare ale Consiliului, ale mileniului, nu s-a discutat încă. Astăzi m-am întâlnit cu colegi la Copenhaga unde se discută acest subiect. Cum putem să ne asigurăm că îngrijorarea legată de aceste ajutoare pentru dezvoltare sunt contracarate? Cred că mulți din această sală, din jurul mesei, jucați un rol foarte important pentru că știți cum politica pentru dezvoltare, parteneriatele pentru dezvoltare au un uh, efect nu doar în uh, Uniunea Europeană, ci și în lume. E un mesaj pe care îl puteți transmite din nou în capitalele dumneavoastră, ca discuția să aibă loc și acasă, să existe grupuri de presiune pentru a vă asigura că dumneavoastră transmiteți acel mesaj, semnalul că e ceva important, că e vital pentru lume și pentru Europa. Cred că tot mai mult, așa cum a spus și în alta reprezentată la discuțiile la Consiliul de Ministri, și cum s-a discutat la acel Consiliu unde am ridicat chestiunea, tot mai mult trebuie să subliniem cât de important este că Europa în criza economică și financiară să fie ferm angajată pe plan internațional în continuare. E cea mai bună cale pentru a ne asigura că vom ieși din criză bine. Dacă ne uităm în jur, o creștere mai mare nu va exista în vecinătatea Europei, va fi în Africa, în America Latină, în Asia, dar printr-un angajament și o implicare internațională, cred că nu doar că vom contribui la creștere, la locuri de muncă și la reducerea sărăciei, ci de asemenea la creștere și la locuri de muncă și în Europa. Și acest mesaj cred că trebuie să-l transmitem și cu mai mare putere în această perioadă în care vedem nivelurile a ajutorului pentru dezvoltare că fiind mai reduse ca procente care sunt în scădere, da. atunci trebuie să reușim să transmitem și mai bine acest mesaj. Partea bună este că multe țări din Europa au uh, o atitudine de lider, avansează, măresc nivelurile respective și această parte a poveștii trebuie să fie spusă, care poate fi o sursă de inspirație și pentru alte țări care să urmeze acest exemplu. Domnule Noisa. ați pus o întrebare. Mai întâi, de fapt, să vă mulțumesc pentru observațiile amabile în legătură cu ce s-a întâmplat în Danemarca, acea întâlnire cu ACP, o intervenție fără microfon. Oricum, vă mulțumesc foarte mult. O să transmit uh, colegilor din guvern și apreciez aceste cuvinte amabile. Agenda pentru schimbare ați uh, făcut presiune spre o cooperare și mai strânsă în Uniunea Europeană în ce privește dezvoltarea și cu siguranță s-ar putea aduce argumentul că concluziile Consiliului ar fi putut să meargă chiar și mai departe, dar consider că există o platformă foarte utilă în agenda pentru schimbare și în concluziile Consiliului pentru această apropiere și un angajament mai ferm în programarea comună. Există acum un angajament ca țările Uniunii Europene și donatorii să elaboreze o strategie unică de reacție din partea Uniunii Europene, o mai mare impact, o mai mare transparență, responsabilitate, previzibilitate în țările respective. Uniunea Europeană va face și mai mult pentru a încerca să alinieze, să se sincronizeze cu țările partener ceea ce va face mai aproape, mai strâns unite și țările europene și o relație mai puternică și cu țările partener și apoi după Busan, nu doar pentru țările Uniunii Europene, ci pentru ceilalți donatori sperăm împreună în mai multă programare în comun. În agenda pentru schimbare și în sprijinul acestor principii vom sprijini și cooperarea, conlucrarea în programare și în Europa. Și desigur că există mai multe țări pilot în programarea comună. Am început în acest an în Etiopia, Ghana, Guatemala, Ruanda, după ce s-a realizat deja în Sudanul de Sud, se va explora pe, mai departe în Afganistan, în Birmania și apoi în Bangladesh. Deci vreau să vă spun că sunt mai multe țări unde lucrurile trec de la vorbe la fapte, se trece la acțiune și se dezvoltă pe mai departe. Și cred că acest lucru ne va face să avansăm în direcția exprimată de dumneavoastră și <clears throat> Serviciul de Acțiune Externă și Comisia examinează căi de dezvolta și strategii cuprinzătoare pe țări care să acopere toate aspectele relațiilor Uniunii Europene cu acele țări și documentele comune de programare și astfel există o platformă. Deci, da, poate că sunteți nerăbdători, veți o viteză mai mare, dar există pași semnificativi înainte care să ne ducă mai aproape de acea abordare și programare comună, cooperare și pe plan internațional și concret în, la nivelul Uniunii Europene. Doamna Crețu? Obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Cred că e foarte important și după cum cred că implicit Uh, ați precizat și în întrebare că e nevoie să ne concentrăm uh, pe aceste obiective de dezvoltare ale mileniului. N-am ajuns încă la 2015, nu putem să le punem deoparte și să ne angajăm într-un proces despre ceva nou. Dacă nu, în același timp, suntem ferm angajați și responsabile în ce privește atingerea actualelor obiective de dezvoltare ale mileniului. Încă n-am ajuns acolo, mai avem trei ani și cred că ar trebui să fim ferm angajați și să ne concentrăm pe obiectivele de dezvoltare ale minelor. Dar desigur că trebuie să ne implicăm în discuții în legătură cu modul în care și adesea exprim cum putem prelungi, extinde aceste ambiții și să creăm un nou set de obiective care să se bazeze pe aceste obiective de dezvoltare ale minelor. Și acest proces, am spus, a început comisarul Peebles, în mod concret, în ce privește Uniunea Europeană, lucrează la o propunere pentru poziția Uniunii Europene de dincolo de anul 2015, care document va apărea în viitorul apropiat și, desigur, Parlamentul European și Comisia pentru Dezvoltare de aici vor fi implicate strâns în acest dialog. Pe plan internațional, după cum am mai spus, va exista acel uh, high-level panel, acel grup la nivel înalt cu cei trei copreședinți, prim-ministrul din Camerun, uh, președintele Indoneziei și președintele Liberiei, care vor coprezida. Ei au fost desemnați, iar restul grupului o să fie desemnați doar la summitul de la Rio și trebuie să fim gata să ne implicăm ferm în acel dialog pentru perioada de dincolo de 2015, dar n-ar trebui să ne îndepărtăm atenția de la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, unele dintre care au fost deja atinse, unele nu. Acum, în ce privește Egiptul, Africa de Nord, poate că, după cum ați precizat și dumneavoastră, trece dincolo de chestiunile de dezvoltare Dar Uniunea Europeană în Libia a existat o misiune de evaluare a frontierei care s-a finalizat. Întărirea capacităților de gestionare a frontierei în Libia, o propunere specifică la care v-ați referit. De asemenea, în ce privește pe partea europeană, nu știu ce pot eu să mai adaug, ca să spun cinstit pentru că nu am o imagine de ansamblu a întregii Uniunii Europene, abordărilor Uniunii Europene pentru Egipt și Libia. Aș putea să vă spun multe despre partea daneză, abordările daneze, dar pot să vă spun în ce privește Siria, chestiunile umanitare de acolo, pentru că acolo am fost în contacte strânse și ați pus o întrebare și în acest sens. Am fost în strânsă legătură cu doamna comisar Gheorgheva și știu că Uniunea Europeană alocă finanțare și este ferm angajată în promovarea acțiunilor umanitare și a accesului în interiorul Siriei. Nu s-a realizat încă pentru a satisface toate nevoile care sunt principiile accesului umanitar care ne spun că ar trebui să fie îndeplinite. Deci, cu siguranță că mai sunt multe de făcut încă și considerăm că, <clears throat> deși unele dintre actorii din societatea civilă au făcut o treabă foarte bună în asistența umanitară în interiorul Siriei. Este absolut esențial ca ONU, ca atare, să aibă o poziție foarte puternică și acces mult extins în chestiunile umanitare în interiorul Siriei și acea presiune să fie mai puternică decât niciodată și e nevoie de acest lucru. Il ne reste plus qu'à remercier. Trebuie doar să-i mulțumim acum domnului ministru pentru această discuție extrem de interesantă și să îi urăm un bun sfârșit de președinție daneză și după aceea bine meritată vacanță. Nous avons un peu d'avance. Suntem puțin înainte cu orarul și nu putem începe votul decât peste 15 minute. Ca atare, suspendăm ședința 15 minute. Nous allons reprendre euh, après la suspension pour les votes. Reluăm ședința după suspendare, însă cum astăzi e o zi specială, începem înainte de vot prin a-i da cuvântul domnului Charles Görens, care are câteva cuvinte de spus. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveți dreptate, este o zi puțin specială. Încep cuvintele mele printr-o metaforă. Comisia noastră este ca un fel de punte între Uniunea Europeană și statele partenere. Această punte se bazează pe piloni. Și unul dintre acești piloni ne va lipsi începând cu uh, săptămâna viitoare, pilon care se numește Guido Van Hecken. Je... Faire une biografie de Guido, c'est pas... Nu este ușor să vorbești despre Guido, este belgian, toată lumea uh, are dreptul să fie uh, diferit, este european, este de profesie traducător, ceea ce i-a permis să înțeleagă tot ceea ce se spune aici în special acolo unde informațiile nu sunt transmise prin megafon. A făcut foarte mult în ceea ce privește uh, colectarea de date. A locuit mult timp în Africa și este ca atare un martor al pertinenței problemelor pe care le găsim la partenerii noștri. Uh, nu este dovadă de o inteligență și de o finețe uh, uh, greu de descris. Are o hotărâre extrem de mare. Este un foarte harnic lucrător și este de, uh, uh, de ne de neuitat și uh, are com- convingeri politice pe care nu le ascunde, însă poate să rămână obiectiv. El este cel care ne trimite mailurile vineri, sâmbătă, duminică, între uh, ora, înainte de ora 5 dimineața îi datorăm foarte multe lucruri și este foarte greu să îi descriem biografia. Ce va face Ghido în continuare? Ghido va face ce va dori. După plecarea sa, sunt sigur de un lucru. Nu se va pune la odihnă. Fidel Castro spunea că un bun revoluționar nu se odihnește niciodată. Guido nu se va odihni pentru că el este un revoluționar. Nu neapărat, dar îl putem asocia la definiția lui Fidel Castro. Guido este foarte apropiat de un revoluționar. Ah a participat la evenimentele din 1968 și și-a păstrat acest spirit de schimbare. Întotdeauna a îmbunătățit acțiunile la care s-a asociat. Guido este uh, un revoluționar, un evoluționar ca și Santer, însă câteodată putem să spunem că este și un revoluționar. Nu obosește niciodată și de aceea numele meu personal, care lucrez de mulți ani aici, ai venit să mă vizitezi cu Atmans eh, acum peste 10 ani în urmă, când erai lui de cabinet un britanic mi-a spus că un prieten este cineva pe care îl întâlnești, după care îl pierzi din vedere 10-15 ani și după 15 ani, fără ca vreunul dintre voi să dea vreo explicație, reiei legătura de la ultima întâlnire. Și sunt sigur că dacă ne vom revedea peste 5, 10 ani, 15 ani, întotdeauna vom putea să continuăm să discutăm despre subiectele noastre și, în nume personal și în numele tuturor celor de aici și celor care au avut privilegiul de a te cunoaște, de a merge împreună cu tine pe drumul tău, suntem mândri să uh, te numărăm printre prietenii noștri. Guido, mulțumesc Îți urăm mult, mult noroc. Poți să vii să ne vizitezi când dorești și sunt sigur că vom auzi despre tine și în continuare pentru că nu îți stă în fire să te odihnești. Monsieur, Berman, vous avez la parole. Domnule Berman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi încerca să reiau ceea ce a spus Charles. A spus totul, am fost foarte elocvent. Sunt raport pentru instrumentul de cooperare și dezvoltare și uh, îi, voi, îi vom simți lipsa lui Guido. Am lucrat cu el împreună începând din 2007. El a fost cel care mi-a dat toate informațiile de care aveam nevoie și îi mulțumesc. Este extrem de angajat. Crede că lumea se bazează pe valori importante, nu este doar o acumulare de capital și de piețe și avem nevoie de cineva ca și el la comisia noastră. Cred că aici este locul său la comisia noastră. Așadar, voi continua să uh, continue această aventură a coerenței fără el, însă îi mulțumesc pentru ajutorul său în negocierile dure cu Consiliul, pentru că și întotdeauna este greu să înțelegi ce se întâmplă în negocierile dintre Parlament și Consiliu, trebuie să știi ce s-a întâmplat în trecut, subtilitățile negocierilor și va fi extrem de dificil să continuăm această muncă în viitor fără el. Guido ne-a ajutat foarte mult, ne-a susținut și am observat de mai multe ori că părea să dețină mai multe informații decât noi. Uh, ai foarte multe informații, foarte multă experiență și, în orice caz, sper că vei veni să ne vizitezi și că vei rămâne în contact cu noi prin e-mail, cel puțin. Guy Mitchell. Domnul Guy Mitchell. Mulțumesc, domnul președinte. Mă alătur și eu celor care îi urează o pensionare, uh, felicitări cu ocazia pensionării lui Guido. Întotdeauna am considerat că este un negociator foarte abil. Avem nevoie de oameni ca el, oameni care știu cum se fac lucrurile care sunt pregătiți să muncească foarte mult. Am fost uh, raportor pentru uh, primul raport în legătură cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. Și cred că presiunea timp de doi ani și jumătate a fost extrem de mare de a compromite poziția Parlamentului și uh, Ehm, pe toată această perioadă am fost eh, consiliat de către secretariatul comisiei noastre, sub conducerea lui Guido, am apărat interesele Parlamentului. Guido s-a implicat foarte mult din punct de vedere tehnic și eh, pur și simplu nu aș fi putut să particip la discuțiile respective fără consilierea sa și întotdeauna a susținut poziția Parlamentului. Câteodată nu ne dăm seama că celelalte două instituții sunt foarte abile și uneori chiar noi suntem divizați și avem o atitudine defetistă, însă Guido întotdeauna a susținut poziția Parlamentului. Știu că mulți dintre membrii comisiei noastre care au avut nevoie de sfaturi și de consiliere au putut să le găsească la Guido. Și îi urez foarte uh, mult noroc și toate cele bune cu ocazia pensionării. Domnul Deva a cerut și el cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun că până acum 10 minute uh, avem o zi foarte bună. Și atunci am auzit această veste dezastroasă că este ultima reuniune la care participă Guido. Ca și ceilalți care au vorbit înaintea mea, uh, aș spune că Guido este un gentleman. Este destul de dificil să găsești un adevărat gentleman în lumea de astăzi. A fost uh, bun, um, ne-a ajutat întotdeauna și rare ori ne-a spus nu. Asta uh, înseamnă că e un gentleman. Și îi urez o uh, îi urez mult noroc odată cu pensionarea, nu știu ce va face pentru că este un, un, un om foarte muncitor. Îi mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru sfaturi, pentru bunătate și pentru cunoștințele sale. Și pentru felul în care m-a condus prin acest labirint instituțional unde oamenii vin și pleacă, însă anumite valori rămân. și în engleză aș spune că a fost o adevărată piatră de susținere. Și ca președinte a comisiei și eu vreau să-i mulțumesc lui Guido Van Hecken pentru munca sa, pentru comisie și pentru primirea pe care mi-a făcut-o în 2009. A făcut totul pentru ca comisia noastră să Eh, poate să continue în ciuda incompetenței președintei. Nu voi uita niciodată ajutorul său și îți urez o eh, odihnă plăcută, pensie frumoasă și cred că vei lucra în continuare pentru ca relațiile dintre nord și sud să fie mai echilibrate. I'm breaking all the rules here. Ah, încalc toate regulile, nu trebuie să iau cuvântul la o reuniune a comisiei, sunt un administrator, întotdeauna am încercat să-mi fac treaba bine Sunt foarte emoționat, vreau să petrec mai mult timp cu familia mea, cu nepoții mei, însă, pe de altă parte, mi se pare extrem de dificil să părăsesc comisia aceasta, să vă părăsesc pe toți cu care, spre deosebire de toate celelalte locuri unde am lucrat, aici poți să simți că cine vine aici devine membru al unei echipe hotărâte, um, hotărâre pe care o împărtășim cu toții și acest lucru facilitează lucrurile pentru noi din secretariat uh, să continuăm să fim angajați pentru aceleași valori, pentru a uh, continua această luptă acerbă pe care trebuie să o purtăm va fi dificil ca din, de acum înainte să fiu pe margine, să fiu un spectator, să urmăresc prin web streaming sau prin alte modalități ceea ce se întâmplă la comisia aceasta și să mă gândesc că nu, câteodată nu ar trebui să facă, să procedeze așa. În ultimele șase luni mi-am publicat uh, adresa de mail privată sub, sub fie, în fiecare e-mail, așa încât sper să primesc vești din când în când de la Comisia DEVE și când voi fi în Belgia cu soția mea, sunt sigur că voi reveni aici pentru a vedea cum apără Comisia DEVE valorile Uh, statelor în dezvoltare, pentru care lucrăm cu toții. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot și foarte mult succes tuturor! carte de vote. Bine, dacă ave, are toată lumea cartelele de vot, facem un vot de probă. S-a deschis votul. Oui, on vote pour. Il 4 Mai lipsesc 3 voturi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 Vom lua notă de voturile dumneavoastră. Mai sunt încă două persoane care nu au cartela de vot. Deci, încă două persoane nu au votat. 23. Acum este ok. S-a închis votul. Trecem acum la avizul domnului Gay Mitchell. Am putea vota în bloc. Deci, amendamentul de la 1 până la 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 7 până la 10 în bloc. Vot în bloc de la 7 până la 10. Cine este pentru? Împotrivă. Ab- abțineri. Se adoptă și votăm acum electronic avizul modificat. Să a deschis votul. C'est bizarre. De vote clos. Hein? Le vote clos. clos. S-a închis votul. S-a votat în unanimitate. 25 de voturi favorabile. Alors, nous allons maintenant voter. Vom trece acum să votăm avizul doamnei Gabriel Zimmer. Recomandarea rezoluției legislative. Cine este pentru? cine împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. Votăm acum avizul astfel modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. Euh, qui... S-a deschis votul. S-a închis votul. 13 voturi pentru, 8 împotriva, 4 abțineri. Deci s-a adoptat. Acum votăm avizul domnului Guerrero Salom. Aici am două anunțuri de făcut. Amendamentul oral numărul 4 Considerentul 14, amendamentul prezentat de doamna Schneider și Astram, trebuie să citim în engleză coherence și nu coeziune. Et ensuite, sur... Și apoi la amendamentul 5 al raportorului, acesta se referă la articolul 2, paragraful 2. De la listă de vot. N-a fost inclus pe lista de vot dintr-o omisiune. Și vă propun să-l votăm înainte de amendamentul 6 al raportului. Donc, l'amendement 1 qui... Deci amendamentul 1, cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 2, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 12, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 13. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Uh, avem avons uh, oral. Acum, amendamentul oral 1. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 15. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 3. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 17, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Amendamentul 18, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Eventual să verificăm. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 19. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul oral 2. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 21. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine e pentru? cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 5, care nu era pe lista de vot, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 6, cine e pentru, nu. Pardon. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? O să verificăm. Amendamentul 23. Deci, se deschide votul la amendamentul 23. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 8. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Compromisul 1. Cine e pentru? Cine împotriva? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 25. Cine pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 27. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 28. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Verificare. La 28 s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 29, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. Amendamentul 30, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 31, cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. 32, cine e pentru? Împotrivă, cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral 4, cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul oral 5. Cine e pentru? Am uitat ceva. 34, da? Deci cine e pentru? Cine împotrivă? se abține? Cine se abține? Verificăm. S-a deschis votul așadar. S-a închis votul și s-a respins. Amendamentul oral 5. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. Amendamentul 36. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Acum vom vota electronic avizul astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 de voturi pentru și 3 abțineri. Deci s-a adoptat. Vom vota acum <clears throat> avizul domnului Kaczmarek. Amendamentul 1. Cine e pentru? Putem vota în bloc până la 26? Sau până la 25? Până la 25, da? Până la 25? Nu. Nu? No, until 22 years. Nu. Până la 22, nu până la 25. Deci până la 22. Deci până la 22 inclusiv. Deci toate amendamentele până la 22 inclusiv. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. 23. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? S-a adoptat. Amendamentul 24. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? S-a adoptat. Amendamentul 25. Cine e pentru? Cine e împotriva? <clears throat> Cine se abține? S-a adoptat. 25 s-a adoptat. 26 pe părți, pentru prima parte, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, s-a adoptat. A doua parte, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Putem vota din nou în bloc? Putem vota în bloc din nou? Da? Până la 28. Nu, nu se poate. Până unde? Nu. Până la 27? Nu, până la amendamentul 10. Până la amendamentul 10, de acord? Deci, amendamentele 8, 9, 27, amendamentul oral și amendamentul 10. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. Amendamentul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 30, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 13, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. 32, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. 31, cine e pentru, Împotrivă. cine se abține, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 14, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Votăm acum prin vot electronic avizul astfel modificat. S-a deschis votul. voter sur l'opinion de Fiona. Vom vota acum avizul doamnei Fiona Hall, amendamentul 29. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 31. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? Deci 4 e caduc. Amendamentul 32. Amendamentul 32. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 33. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 35. <clears throat> Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 36. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 37. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 38. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a respins. Amendamentul 8. Cine pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. <clears throat> Amendamentul 39. Treizeci a fost respins. Deci amendamentul 9. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 39, cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Verificăm. Electronic s-a deschis votul. Amendamentul 39. Le vot est clos. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 40. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține?

și s-a adoptat. Amendamentul 41. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Putem vota în bloc până la 15? Nu? Amendamentul 10. Cine e pentru? <clears throat> Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 11, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. 12, cine e pentru, cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. 13, cine e pentru, împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 14, cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 16. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 45. Cine e pentru? Cine împotrivă, cine se abține, se adoptă. Amendamentul 18. Cine e pentru? E adoptat. 17 e caduc. 18. Asta votăm. Acum, cine e pentru? Cine e pentru 18? Cine împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 19. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 20. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține, se adoptă. 21. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține, se adoptă. 44. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine e pentru? Amendamentul oral 1. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. eu 22, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, cine împotriva, cine se abține, s-a respins. Amendamentul 1. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Apoi amendamentul oral. Compromisul 1. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? S-a adoptat. Deci verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 1. Cine e pentru? Cine pentru compromisul 1? Cine împotrivă? Cine se abțină? Se adoptă. Amendamentul 24, vot pe părți, nu? Bun, deci 27. Bun. Deci suntem acum la 27. Amendamentul 27. Cine e pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amenatul 27. Deschidem votul electronic pentru a verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Vă rog să mă scuzați. Amendamentul 3. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Acum vom vota electronic. Doamna Hall. Mă scuzați, sunt câteva persoane care cred că am ratat amendamentul 5. Poate secretarul să verifice dacă l-am votat sau nu. Thank you. D'accord. Et donc le vote électronique, c'est ça deci e votul electronic acum. S-a deschis votul. Și așadar votul final pentru acest aviz în varianta modificată. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a adoptat cu 25 de voturi pentru. ваши поля будут. donc, le deuxième opinion de Madame. Acum, cel de-al doilea aviz al doamnei Fiona Hall. Amendamentul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Bine. Verificăm. Amendamentul oral 1. S-a deschis votul.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 Bun, acum s-a închis votul. Se adoptă. Acum vom vota amendamentul 3. E un vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine. Verificăm prin vot electronic partea a doua a amendamentului 3. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Da, este respins cu votul uh, împotrivă al domnului Roata. Amendamentul 1. Cine pentru? Deci amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Vom verifica electronic. S-a deschis votul. Le vot est ouvert. Le vot est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, vom vota acum avizul, deci votul final la acest aviz, prin vot electronic s-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Adopté. Se adoptă. Acum, urmează să votăm raportul lui Ian Zahradil Domnule Deva, aveți cuvântul. Aș dori să fac o trimitere la respectarea regulamentului. Domnul Zahradil nu e aici, dar vreau să vă rog să suspendăm votul cu privire la consint, avizul pe care trebuie să-l dăm deciziei care decizie trebuie să fie revizuită pe baza pronunțării Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acta cu tratatele nu reușesc să înțeleg cum putem să votăm pe marginea unei decizii dacă știm că Curtea Europeană de Justiție încă nu s-a pronunțat cu privire la compatibilitatea legislației cu tratatele. Deci aș dori să amânăm votul până când vom fi auzit hotărârea Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitate. Berman nu se la Domnule Berman, aveți cuvântul. Domnule președinte, noi aici avem datoria de a ne exprima uh, poziția politică cu privire la acta. Nu este niciun motiv să amânăm acest vot. Toate celelalte comisii au votat deja. Madame Stifler. Non, non, mais j'allais dans le même sens, parce que si INTA euh, vote, on n'aura plus rien à dire après. Vreau să spun același lucru, dacă INTA a votat, trebuie să votăm și noi. Alors nous allons voter sur ce point d'ordre. Deci votăm pe acest punct procedural. Cine este pentru amânarea votului? Cine, cine, cine susține amânarea votului? Cine este împotriva amânării? Cererea domnului Deva de amânare a votului a fost respinsă, așadar trecem la vot. Compromisul 1. A 3 se vote uh, în bloc. E un vot în bloc de la 1 la 3, de fapt. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci cele trei compromisuri de la 1 la 3 sunt adoptate. Sigur, dacă doriți, verificăm. S-a deschis votul. Da, On avait dit que Le vote est S-a închis votul. Sunt adoptate cu o largă majoritate. Așadar, acum votul final. E vot electronic. S-a deschis votul.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 am avut o problemă cu lista de vot și am dori să repetăm cele două voturi. Este o problemă cu imprimarea listei de vot. Ne cerem scuze celorlalți celorlalți colegi, am dorit să repetăm cele două voturi. Berman, vous avez demandé la parole? Domnule Berman, ați cerut cuvântul? Puteți să interveniți, domnule Berman. Da, într-adevăr, am avut o greșeală pe, pe lista de vot. Îmi pare foarte rău. Vrem să votăm pentru. Bine. Așadar, vom vota din nou. În primul rând, amendamentele, pentru că ele sunt identice. Le votăm toate împreună. Deci, s-a deschis votul. Haideți să votăm electronic de la bun început ca să ne asigurăm că nu greșim. Deci, se deschide votul la compromisul 1, la compromisul 3 în bloc. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final. Pe marginea acestui aviz, așa cum a fost modificat, s-a deschis votul.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 al comisiei noastre legat de MIFIR și MIFIR, um, proiectul ECON cel mai important din legislatura actuală. Este vorba de restrângerea și eliminarea speculei pe în legătură cu materiile prime. Am uh, propus 60 de amendamente. Vrem să definim ce înseamnă specula excesivă și să consolidăm puterile de control pe piață pentru că știm că specula cu materiile prime duce la o creștere inutil a prețurilor materiilor prime și are consecințe sociale grave care, pentru că se afectează prețul alimentelor, uh, nivelul de trai și pentru mine este un obiectiv major de a reglementa specula cu materiile prime. Așadar, raportat la textul comisiei, acolo nu exista o eh, definiție a speculei excesive. Eu propun prin amendamentul 14 o definiție a speculei excesive, după care văd că excepțiile de la regulă trebuie să fie foarte limitate și controlul trebuie să privească toți actorii care intervin pe piață. Reiau de asemenea definiția pozițiilor maxime din legea Dodd-Frank care au fost stabilite și care au fost reintroduse după criza din 2008. În textul Comisiei nu există poziții maxime și nu se definește lupta împotriva speculei ca obiectiv. Obiectivul uh, menționat acolo este buna funcționare a pieței. Așadar, vrem să consolidăm limitele din articolul 59 al textului Comisiei și amendamentele 14 și cele următoare, după care, pe textul pe MIFIR, este, vorba de consolidarea puterii de intervenție a reglementatorilor la articolele 31, 32 și 35 și o serie de amendamente prealabile. Este vorba așadar de două texte care au o importanță majoră pentru statele în dezvoltare și vă invit să uh, luați în considerare în mod atent expunerea de motive și să examinați cele 60 de amendamente. Termenul pentru dumneavoastră pentru a depune alte amendamente este mâine, cred, la ora 12. Da, mâine la ora 12. Domnul Mitchell a cerut să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru acest raport și pentru avizul dumneavoastră. Este interesant acum să vedem uh, serviciile financiare, în urma crizei, industria trebuie să îi recâștige pe investitori, însă în același timp să se reformeze. Dacă ne gândim la rapoartele care se discută acum în Comisia Econ, mi se pare oportun că uh, Comisia noastră redactează un aviz pe MIFID, pentru, în, în special acum când prețurile materiilor prime din statele în dezvoltare sunt afectate. Mi se pare foarte important să transmitem opinia noastră Comisiei de Fond. De asemenea, prețurile sunt influențate, în special prețurile la alimente, însă informațiile de pe piață și mecanismele de avertizare timpurie sunt de domeniul nostru și putem îmbunătăți um, lucrurile pentru a da semnale reglementatorilor pentru ca aceștia să poată să limiteze creșterile majore de prețuri. Și mă bucur că vom uh, și voi urmări acest uh, raport ca uh, raportor din umbră și coordonator pentru PPE. Mulțumesc, domnule Mitchell. Are cuvântul doamna Maria Teresa Fabregas Fernandez din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea Comisiei mi-aș dori să spun că propunerea Comisiei este menită să reglementeze comerțul de produse derivate pentru uh, materii prime și să introducă mm, aranjamente alternative după cum se recomandă în recomandările G20. Astfel, ne conformăm recomandărilor și urmăm uh, cerințele specifice care există și în exterior, de exemplu în Statele Unite, după cum a menționat doamna președinte. Am dorit ca amendamentele să fie clare pentru a nu se putea eluda aceste noi propuneri ale Comisiei. Vă mulțumesc. Merci, merci. Vă mulțumesc. Mă bucur să aud că veți relua limitele stabilite în Statele Unite vă, și că vom lucra împreună. Vă mulțumesc tuturor. O notă în legătură cu următoarea noastră reuniune. va, următoarea noastră reuniune va avea loc în 18 iunie de la ora 3 la ora 6 jumătate și în 19 iunie de la ora 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Vă mulțumesc și declar închisă această ședință.